Good afternoon to everybody. Bună ziua tuturor! Cred că ar fi cazul să începem reuniunea, deci vă rog să luați loc. În primul rând, trebuie să adoptăm proiectul de ordine de zi. Are cineva propuneri de modificare? Sunt aici multe reguli, văd chiar și pentru folosirea microfonului. Sunt uh, modificări pentru ordinea de zi propuse? Dacă nu, ordinea de zi se adoptă în forma propusă. Haideți acum să examinăm procesele verbale ale reuniunilor din 20 și 21 iulie. Are cineva observații în legătură cu adoptarea proceselor verbale? Dacă nu, sunt adoptate. Avem acum punctul comunicările președintelui. Subsecretarul general al ONU și comisarul general al ONU, al agenției ONU pentru acțiunile de ajutare, asistență din Orientul apropiat pentru refugiații din Palestina, domnul Abu Zaid iese la pensie la sfârșitul acestui an. Este vorba de doamna Abu Zaid. Doamna președinte, își cere scuze. Joi, 10 septembrie, la Comisia pentru Dezvoltare și Comisia AFET, va avea loc o reuniune comună cu doamna Abu Zaid aici, la Bruxelles, iar eu voi eh, co-prezida această reuniune. Doamna Abuzaid va avea astfel ocazia de a-și exprima recunoștința pentru susținerea Parlamentului European față de Agenția pentru Refugiați a ONU de-a lungul anilor și uh, de a analiza împreună cu noi progresele realizate în Palestina, concluziile trase și uh, provocările care ne mai așteaptă. Veți primi cu toții o invitație în cel mai scurt timp. Acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene pentru eventuale comunicări. Yeah, for... Vă mulțumesc că, că îmi dați cuvântul. Aș avea două, trei anunțuri rapide. În primul rând, Comisia va adopta săptămâna viitoare un comunicat referitor la schimbările climatice, care se numește Accelerarea poziției uh, europene în domeniul financiar și al uh, amprentei de carbon. După cum știți, noi dorim să contribuim la finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice în statele în curs de dezvoltare. Prin acest comunicat se urmăresc uh, propuneri concrete pentru termenul mediu și lung, deci până în 2013 și după aceea. În al doilea rând, aș vrea să vă comunic uh, ceva din domeniul politicii pentru dezvoltare, după cum știți sau de fapt probabil nu știți, Comisia trebuie să prezinte din 2 în 2 ani un raport privind coerența politică pentru dezvoltare, coerența politicilor pentru dezvoltare. Acesta este trimis statelor mem membre este un exercițiu care anul acesta va fi dus un pas mai departe, vom merge dincolo de evaluarea progreselor făcute până acum în domeniile identificate în 2005 și vom face propuneri privitoare la uh, a, ameliorarea procedurii existente. Există un component de politică și, uh, de asemenea, un raport uh, foarte concret. În al treilea rând, probabil că știți deja că zilele europene ale dezvoltării se vor desfășura la Stockholm la sfârșitul lui octombrie, din 22 în 24, și anul acesta ne bucurăm din nou de angajamentul deplin al Parlamentului European și uh, desigur, ai, uh, al noilor deputați care vor fi pentru prima dată prezenți la aceste zile europene ale dezvoltării. Tema manifestării este reprezentată de cetățenia europeană, o temă importantă în acest an electoral. Uh, vor fi uh, discutate subiecte precum criza economică, schimbările climatice, democrația și cred că aceste zile ale dezvoltării sunt foarte importante, mai ales pentru că se vor desfășura imediat după uh, G20 ce va avea loc la Pittsburgh și uh, conferința de la Istanbul a femeii și conferința de la Copenhaga. Am înțeles că domnul președinte Bus, și-a confirmat participarea și de asemenea și președinta Comisiei pentru Dezvoltare și desigur că toți deputații sunt uh, invitați la acest eveniment foarte important. Comisia va uh, pune la dispoziția dumneavoastră un avion charter de la Strasbourg, pentru că zilele uh, dezvoltării sunt plasate chiar după o plenară de la Strasbourg deci veți putea să zburați direct la Stockholm. Și cu aceasta închei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Secretariatul nu a primit niciun fel de întrebări, deci nu vom uh, beneficia de punctul timp afectat întrebărilor și ajungem astfel la schimbul de opinii cu doamna Gunilla Carlson, ministru suedez al Cooperării Internaționale pentru Dezvoltare și președintă în exercițiu a Consiliului. Deci, doamna ministru, este o cinste să vă pot ura bun venit aici, la această reuniune a comisiei noastre și, de asemenea, să vă invit să ne uh, prezentați opiniile dumneavoastră în legătură cu prioritățile pentru următoarele luni. Știm foarte bine că ne așteaptă provocări majore. În primul rând, schimbări climatice, dezvoltare, ajutorul pentru dezvoltare, consolidarea democrației și eficiența în uh, ajutorul pentru dezvoltare pe care dorim să îl oferim. Am convingerea că ne veți face o prezentare foarte interesantă și vă dau cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, Eva! Este foarte important să spunem că și Norvegia cooperă la uh, cooperează la dezvoltare. În engleză vreau să vă felicit, doamnă președinte, să-i felicit și pe vicepreședinți și, desigur, pe uh, deputații membri în această comisie atât de importantă. Cred că ne aflăm acum într-un moment în care politicile pentru dezvoltare și asistența pentru dezvoltare sunt cu adevărat cerute. Acum în lume sunt multe subiecte dezbătute, ne așteaptă întâlnirea de la Pittsburgh, conferințele ONU și așa mai departe. Trebuie să avem grijă cum anume elaborăm politicile pentru dezvoltare în Uniunea Europeană. De aceea este o onoare să iau cuvântul aici, acum, pentru a vă prezenta prioritățile președinției suedeze în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Parlamentul European este nou ales, Comisia este și ea nouă, cu toate că văd aici vechi prieteni care se ocupă de politica pentru dezvoltare de foarte mult timp. Cred că trebuie să cooperăm acum, pentru că traversăm o perioadă de mare nesiguranță. Cooperarea europeană a fost rareori atât de importantă Lumea se schimbă cu rapiditate și foarte multe provocări trebuie rezolvate atât la nivel regional cât și global. Noi considerăm că Europa trebuie să fie puternică și să se concentreze pe prevenirea acestor provocări și răspunsul la aceste provocări acum și în viitor. Și sper să colaborez strâns cu Parlamentul ca să vedem uh, cu ce obiective putem atinge împreună. Iată un citat dintr-un discurs al prim-ministrului Suediei, domnul Reinfeldt, din uh, discursul ținut în fața Parlamentului când a prezentat provocările cu care se confruntă președinția suedeză și ambițiile sale. Obiectivul nostru global fiind gestionarea crizei economice și financiare, atât pentru Europa cât și pentru cetățeni. Trebuie să tratăm criza asumându-ne în același timp responsabilitatea globală și apoi trebuie să ne ocupăm și de schimbările climatice. Toate statele sunt afectate de aceste provocări, de uh, criza economică și financiară și de schimbările climatice. Iar eu, ca ministru pentru cooperare internațională pentru dezvoltare, sunt foarte preocupată de țările în curs de dezvoltare pentru că ele ar putea să fie cele mai afectate de aceste două provocări. Cred că țările în curs de dezvoltare trebuie să fie ajutate pentru a răspunde acestor crize și este necesar să le ajutăm în lupta noastră continuă împotriva sărăciei sub toate formele sale. Am să încep pe scurt referindu-mă la provocarea schimbărilor climatice. Cel mai important obiectiv al președinției suedeze este să conducă Uniunea Europeană împreună cu celelalte părți implicate către uh, realizarea unui nou acord privind clima la Copenhaga. E greu, dar e important. De aceea dorim să facem toate eforturile pentru a asigura obținerea unui nou acord internațional care să includă cele cinci părți din planul de acțiune de la Bali, adică o misiune comună, atenuare, adaptare, dezvoltarea tehnologiei și transferul de tehnologie și resurse financiare cinci componente care trebuie fiecare tratată în mod adecvat și trebuie să beneficieze de semnarea de către toate părțile ca să ajungem la un acord bun la Copenhaga. În domeniul schimbărilor climatice este esențial să se folosească dezvoltarea, pentru că statele în curs de dezvoltare sunt cele mai vulnerabile la schimbările climatice. Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol constructiv și activ ca să ajungem la un rezultat bun la Copenhaga. De aceea, președinția suedeză dorește să aducă mai aproape agendele ecologice, financiare și economice. Este foarte mare nevoie de acest lucru. Comisia trebuie să integreze adaptarea și reducerea riscurilor și perspectiva rezilienței climatice și de asemenea atenuarea efectelor în cele mai sărace țări. Trebuie să integreze toate acestea, spuneam, în politicile sale uh, internaționale. Trebuie să ne adaptăm la impactul schimbărilor climatice și să minimalizăm impactul acestora asupra bunăstării sociale acum, dar și pe viitor. O frază esențială pentru prim-ministrul suedez, pe care el o repetă adesea, este că fiecare țară are dreptul la dezvoltare. Dreptul la dezvoltare. Mie mi se pare foarte important. Trebuie să avem o viziune comună și sigur că răspunderea pentru dezvoltare aparține în primul rând statelor respective, dar noi trebuie să ne asigurăm că schimbările climatice nu amenință progresul social și economic. Noi trebuie să asigurăm dezvoltarea împotriva schimbărilor climatice. Concluziile Comisiei Speciale create de guvernul suedez pe aceste domenii, comisie creată pentru a ne pregăti pentru preluarea președinției și a vedea cum ne putem pregăti și pentru Copenhaga și pentru a răspunde nevoilor celor mai vulnerabili și celor mai săraci cetățeni. Deci, concluziile acestea au adus o mare contribuție activității noastre, iar președintele, în concluziile prezentate în mai secretarului general al ONU, a subminat că acțiunile în domeniul schimbărilor climatice trebuie să se concentreze pe nivelul local, pentru că dimensiunea umană este foarte importantă aici. Cetățenii trăiesc deja printre schimbările climatice, cu schimbările climatice și trebuie să ne preocupăm de transferul de resurse și de capacități ca să oferim cetățenilor capacitatea de a uh, răspunde schimbărilor climatice. Trebuie să ne concentrăm asupra grupurilor deosebit de vulnerabile și trebuie să nu uităm dimensiunea de gen. În recomandarea sa, Comisia a cerut donatorilor să susțină programe ce contribuie la o cale uh, cu uh, conținut scăzut de carbon, de dezvoltare și de asemenea de uh, transfer de tehnologie și sprijin financiar. Am să trec acum la uh, criza economică și financiară. Această criză reprezintă o provocare însemnată pentru toate statele, iar statele în curs de dezvoltare sunt grav afectate. Ratele de creștere au scăzut, prețurile la materii prime uh, fluctuează și toate acestea afectează pe toată lumea. Șomajul crește, la fel crește și nesiguranța și riscul oamenii săraci din lume se pare că au sporit în număr de la 160 de milioane la 200 de milioane între 2005 și 2008 din cauza că au crescut prețurile la alimente. Acum încă 100 de milioane de persoane se află în situație de risc de a trece sub nivelul sărăciei din cauza situației proaste economice. Într-o perioadă foarte scurtă de timp, numărul persoanelor înfometate din lume ar putea să ajungă la un miliard. E și uh, nu se poate subestima riscul persoanelor care ar putea să redevină sărace. Este o adevărată provocare și uh, riscăm să nu atingem obiectivele de dezvoltare ale mileniului așa cum sperasem. S-au făcut progrese foarte mari, mai ales aceste obiective cum ar fi uh, MD 5 privind sănătatea mamelor. Cred că trebuie să subliniem toate aceste aspecte. Criza economică și financiară. În mai, ministrii pentru dezvoltarea Uniunii Europene au stabilit împreună un răspuns comun pentru a susține țările în curs de dezvoltare în fața crizei. Acest răspuns include o reafirmare importantă a angajamentelor Uniunii Europene de a susține țările în curs de dezvoltare pentru atingerea ODM-urilor. Este nevoie de un răspuns uh, cuprinzător, de o acțiune coordonată și bine țintită pentru a ajuta statele în curs de dezvoltare, mai ales pe cele mai sărace și mai vulnerabile. Trebuie ca acest răspuns să uh, devină acțiune. Tot la această reuniune ne-am reafirmat angajamentele pentru asistența oficială pentru dezvoltare, inclusiv intenția de a canaliza 50% din sporirile uh, Uh, colective de fonduri spre asistența pentru Africa. Ministrii vor revizui progresul făcut în domeniul obiectivelor de dezvoltare ale mileniilor în noiembrie și cred că este important ca statele membre să-și continue eforturile și să nu folosească criza economică și financiară ca pe o scuză de a nu-și îndeplini promisiunile de, uh, făcute de mult. Și, dragi colegi, dacă pot să vă spun așa, dragi deputați, Vă cer aici sprijinul ca să vedem cum putem obține împreună un răspuns echilibrat la nevoia de a îndeplini promisiunile făcute deja și cum putem împreună să uh, ne asigurăm că fiecare stat își asumă individual răspunderea. După cum am mai spus, multe state sunt afectate de criza economică și financiară în același timp sunt afectate de creșterea prețurilor la alimente și la energie, iar sprijinul pentru um, micile exploatații agricole este foarte important. Trebuie să se facă eforturi pentru a susține femeile care gestionează majoritatea exploatărilor agricole de, uh, mic, de mici dimensiuni și este esențial pentru combaterea sărăciei și cred că acest uh, subiect va fi dezvoltat, de exemplu, la întâlnirea G20, din câte am înțeles. Concluziile Consiliului din mai subliniază de asemenea importanța de a răspunde coerent acestei situații pentru a ne asigura că măsurile utilizate țin cont de impactul asupra uh, țărilor în curs de dezvoltare. Este vorba de coerența politicilor pentru dezvoltare. Toate șocurile mondiale din ultimul an și jumătate au dovedit, dacă mai era cazul să se dovedească, cât de mult s-a micșorat lumea și cât de interdependenți suntem între noi cum bunăstarea și bogăția depind unele de altele, cum măsurile luate în țări diferite pot avea consecințe directe asupra statelor în curs de dezvoltare și a capacităților de a face față crizei. Acest lucru subliniază cât de necesare sunt politicile pentru dezvoltare și cât de importantă este coerența lor. Politicile europene trebuie să fie coerente și să susțină dezvoltarea și să nu se bată cap în cap. Deciziile dintr-un anumit domeniu poate risca să submineze politicile pentru dezvoltare. Am hotărât să nu dau aici exemple, dar cred că știți cu toții la ce mă pot referi. Am ținut, trebuie să ținem cont în politicile interne ale Uniunii Europene de nevoile țărilor în curs de dezvoltare și să vedem uh, relațiile dintre Uniunea Europeană și alte state bogate, cum putem ajuta împreună și cum putem ajuta țările sărace să aibă produse concurente pe piețele internaționale. De asemenea, trebuie să corelăm toate aceste politici cu eforturile făcute în combaterea schimbărilor climatice prin folosirea tuturor instrumentelor disponibile. Progresul se monitorizează prin rapoarte bianuale ale Comisiei, rapoarte de progres, către statele membre, iar Comisia își încheie acum al doilea raport bianual pe care îl va prezenta în toamnă. Astfel vom avea ocazia să analizăm și să vedem ce progrese s-au făcut și să vedem și ce alte acțiuni mai sunt necesare. Vreau să profit de ocazie ca să vorbesc cu dumneavoastră despre comerț și dezvoltare. Din experiența noastră am constatat că o abordare cuprinzătoare a comerțului și dezvoltării poate fi un instrument puternic pentru creștere și dezvoltare, mai ales dată fiind criza economică și financiară. Și sigur că răspunderea principală este a colegei mele, doamna uh, Eva Börling, care este ministrul nostru de comerț. Însă mai știu și că acordurile multilaterale sunt cel mai bun mod de a asigura sisteme previzibile și sigure de comerț internațional pentru toate statele, inclusiv cele în curs de dezvoltare. Astfel, este necesară încheierea rundei de la Doha. Președinția suedeză dorește să întărească și să dezvolte dimensiunea externă a strategiei de la Lisabona în privința comerțului Uniunii Europene cu state terțe, incluzând uh, o prezentare clară a urmărilor acesteia. Acordurile de parteneriat cu statele ACP sunt și ele esențiale. Trebuie să încheiem cât mai repede acorduri de parteneriat economic depline și ecologice. Cred că chestiunile comerciale vor fi discutate și azi. Eu sunt responsabilă pentru dezvoltare, desigur, dar cred că este o ocazie să avem uh, discuții directe cu partenerii africani. Adunarea parlamentară comună de la Angola, UEACP, va avea loc în curând. Eu uh, voi merge acolo în 2 decembrie anul acesta și aștept cu nerăbdare să întâlnesc acolo mulți colegi de la Parlamentul European. Cred că este important să discutăm despre nevoia pentru asistență oficială pentru dezvoltare. Trebuie să ne dăm seama ce anume contează, pentru că, sigur, cu toții știm ce înseamnă dezvoltarea și ne confruntăm împreună cu provocările globale și avem nevoie de resurse, poate nu neapărat de resurse economice, ci și de alte resurse pe care să le folosim pentru a netezi calea către dezvoltare și uh, pentru a combate sărăcia. Ca să strângem suficiente fonduri în Uniunea Europeană, dar și pentru o asistență oficială pentru dezvoltare, este foarte important să învățăm ce anume funcționează și ce nu. Să arătăm că avem rezultate vizibile și că noi vorbim clar de șansele oferite de politicile pentru dezvoltare. De asemenea, asistența oficială pentru dezvoltare nu poate să fie răspunsul pentru orice și trebuie să arătăm că și noi știm asta în această perioadă de multe provocări, trebuie să folosim această asistență ca un catalizator. Însă ea nu poate rezolva toate problemele. De aceea avem nevoie de coerență politică, însă avem nevoie și de rezultate mai bune, în privința mai ales a metodelor care funcționează și a celor care nu funcționează. Avem nevoie de asistență mai eficientă și trebuie să combatem corupția la o scară nemai întâlnită până acum. Trebuie să avem grijă să fie, ca asistența Uniunii Europene să fie mai bună și mai eficientă. În ultimii trei ani, Uniunea Europeană și-a uh, actualizat politicile și instrumentele pentru dezvoltare pentru a ameliora eficiența ajutoarelor, a asistenței. Eu cred că s-au făcut progrese foarte mari și mă impresionează ce s-a făcut la Comisie în ultimii cinci ani și de asemenea cum am dezvoltat toată această agendă a ajutorului pentru dezvoltare. Acum trebuie să și implementăm cele hotărâte. Suedia colaborează cu Comisia Europeană pentru a dezvolta o propunere referitoare la un răspuns uh, activ al uh, Uniunii Europene la agenda de la ACRA pentru acțiune. Noi propunem un cadru operațional care va conține recomandări practice, simple și ușor de uh, repetat în domenii prioritare, referitoare la cea mai bună cale de a implementa angajamentele de la Paris și de la Accra. Noi sperăm că acest cadru va uh, fi foarte util la nivel național, oferind o bază de pornire și am dorit să introducem trei domenii. Diviziunea muncii, utilizarea sistemelor naționale și cooperarea tehnică. Dragi deputați, deputați, doamnă președinte, doamnelor și domnilor vicepreședinți, nu în ultimul rând, vreau să menționez o chestiune care e foarte importantă pentru guvernul meu și la care am lucrat foarte mult în ultimii ani. Știu că Parlamentul European are competențe specifice în acest domeniu și are și un mare interes. E vorba de construirea democrației în relațiile externe. Eu cred că acesta este un element cheie în dezvoltare și în eforturile de reducere a sărăciei și, de asemenea, în politica externă și politica de securitate. Pentru dumneavoastră, ca parlamentar, democrația este ceva uh, firesc, drag dumneavoastră. E vorba de combaterea excluziunii sociale și de promovarea reprezentării și influența femeilor și a persoanelor care trăiesc în sărăcie, reprezentare în viața publică și uh, socială și politică. Deja avem mare experiență și Parlamentul European are experiență în acest domeniu, acesta fiind un aspect cheie al relației Uniunii Europene cu ACP. În acordul de la Cotonou, care va fi probabil revizuit, aceste aspecte sunt incluse. Este de asemenea un aspect cheie al relațiilor Uniunii Europene cu alte state. E vorba de un parteneriat foarte eficient pentru strategia Uniunea Europeană-Africa, important pentru președinție și eu știu că această comisie urmărește îndeaproape toate acestea. Consider că inconsecvențele și diferențele există în cadrul politic și legislativ al Uniunii Europene și în instituțiile sale. Și cred că e momentul să luăm măsuri pragmatice și practice în acest sens. De aceea, președinția suedeză va continua munca începută de președinția franceză și de cea cehă pentru a ajunge la o abordare mai coerentă și mai uniformă pentru politica de dezvoltare și de reformă. Noi dorim să sporim eficiența uh, susținerii Uniunii Europene pentru democrație, mai ales în statele uh, cu democrații noi, fragile sau abia reinstaurate. Noi nu dorim să sporim condiționalitatea, din potrivă dorim să creștem coerența modului de acționa al Uniunii Europene. Comisia Europeană și Secretariatul Consiliului au prezentat un document foarte important care identifică instrumentele pe care le are Uniunea Europeană la dispoziție și în care se fac recomandări cu privire la utilizarea acestora pentru a spori eficiența procesului de construire a democrației. Consiliul pentru Drepturile Omului și Consiliul pentru Dezvoltare vor continua în comun această activitate cu uh, scopul de a obține și acordul ministrilor de externe într-o întâlnire uh, comună cu Consiliul de Afaceri Generale. Dorim să oferim asistență electorală, asistență pentru democrație, o idee dezvoltată uh, de Uniunea Europeană împreună cu partenerii săi și pe baza mm, celor spuse de parteneri. Acestea vor fi prezentate la zilele dezvoltării din 22-24 octombrie. Dar, desigur, acestea nu sunt suficiente. Implicarea Parlamentului European este esențială acum și și după președinția suedeză. Împreună cu Comisia, președinția suedeză ia măsuri pentru uh, zilele europene ale dezvoltării o manifestare ce va avea loc la Stockholm între 22 și 24 octombrie. Tema este cetățenie și dezvoltare și în cadrul acesteia vor fi trei subteme, economia internațională, recesiunea și schimbările climatice. Vor fi sesiuni plenare, mese rotunde și alte evenimente. Parlamentul European organizează și el un eveniment conex privind nivelul local, uh, împreună cu Comisia AFET din uh, Parlamentul European. Sperăm să vină mulți participanți de nivel înalt, cred că peste 100 de țări vor fi reprezentate și peste 1500 de organizații din domeniul dezvoltării. Vreau să vă invit acolo pe toți Cred că este foarte important ca ă, deputații din Parlamentul European să se întâlnească cât mai des cu cei din parlamentele naționale și invers. De aceea organizez un zbor charter care să vă ă, permită să ajungeți mai ușor de la Strasbourg direct la Stockholm, direct joi după amiază și să participați la discuțiile despre democrație și în ultima zi la cele despre schimbările climatice. Sper că mulți dintre dumneavoastră vor fi acolo și mă bucur că îl voi putea primi pe domnul președinte Busec, care va lua cuvântul la tema legată de democrație a acestui eveniment. Dragă Eva, cred că mi-am depășit puțin timpul alocat, însă e pentru mine o mare plăcere să vin aici să vorbesc cu dumneavoastră în curând vom avea o nouă comisie, avem, iată, un parlament nou ales. Dumneavoastră, din punctul nostru de vedere, ne așteaptă încă cinci ani și ne așteaptă și mari provocări. De aceea mi-a făcut mare plăcere să vin aici, să facem un schimb de opinii și să vă fac și această introducere atât de extinsă. Vă voi răspunde cu plăcere la orice întrebări și sper că, dacă mai aveți întrebări, veți face apel și la pagina noastră de internet. În orice caz îmi puteți scrie și mie pe e-mail ne putem continua dialogul chiar și după sfârșitul acestei reuniuni. Mulțumesc! Thank you, Gunilla, for... Mulțumim, uh, Gunilla, pentru acest uh, expozeu uh, foarte informativ. Dau acum cuvântul membrilor Parlamentului care doresc să pună întrebări. Pe lista mea de vorbitori Domnul Berman este primul. Vă rog, aveți cuvântul. Doamna ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte clară și concretă a eforturilor dumneavoastră în acest domeniu. Este este plăcut să vedem uh, obiective atât de ambițioase în mijlocul Uh, unei crize prin care trecem cu toții, vom fi, vă asigurăm, foarte bucuroși să ne urcăm în avionul de Stockholm, pentru că ne-ați făcut foarte curioși, trebuie să recunosc. Deci asta vom face. Am și eu trei mici întrebări. În uh, cursul președinției noastre v-ați uh, asumat acest obiectiv al construirii democrației al uh, creșterii capacității instituționale. Însă un aspect al consolidării democrației uh, constă în uh, sprijinirea fluxului liber de informații, în sprijinirea mass media libere, și din punctul acesta de vedere, cred că Uniunea Europeană este puțin timidă. Există un program în acest sens, dar cred că putem face mult mai mult pentru a dezvolta schimbul liber de informații și în țările în curs de dezvoltare. Și cred că e nevoie să facem acest lucru. Sper că veți fi de acord. Vom vedea care este părerea dumneavoastră. În ceea ce privește coerența politicilor Lupta nu se dă aici, în cadrul Parlamentului, deși, cel puțin din punct de vedere al agriculturii, am avea un cuvânt greu de spus în uh, acest uh, domeniu. Dar la Consiliu nu a fost nicio problemă să ne uh, punem de acord asupra noului acord privind pescuitul cu Guinea. Noi încurajăm Sprijinim uh, viitorul prosper al pescarilor din uh, țările în curs de dezvoltare spre uh, beneficiul nostru propriu. Vom vorbi astăzi puțin mai târziu și despre acest uh, uh acord cu Guinea, uh, care se pare că ne obligă să plătim mai mult decât uh, uh scoatem din acest uh, acord. Coerența este un obiectiv la care subscriem cu toții și în al treilea rând, dacă vom, dacă vom avea un tratat de la Lisabona, vom vedea, dar dacă acesta va intra în vigoare, uh, va exista un comisar pentru dezvoltare, nu așa? Problema este cât de independent va fi acest comisar față de politicile externe ale Uniunii Europene. Acest comisar nu ar trebui să fie doar un uh, client al uh, miniștrilor. Trebuie să aibă un grad de independență și să servească interesele țărilor în curs de dezvoltare în relația lor cu Uniunea Europeană. Cum vedeți rolul acestui uh, comisar și cum se desfășoară discuțiile pe această temă în Consiliu? Pentru că una este să ai convingeri, obiective și idei, dar ai nevoie pentru a le pune în aplicare, pentru a realiza obiectivele de instituții independente, uh, și de o, destul de mult timp, aș spune. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Vom uh, lua mai multe întrebări la un loc și vom da cuvântul mai târziu uh, doamnei ministru. And, and congratulations. Domnul Cashman. Da, uh, sunt sigur că nimeni uh, nu va contrazice ceea ce a spus doamna ministru. Voi fi și eu foarte concis. Sunt foarte interesat de acel uh, document de politici pentru consolidarea democrației pe care doriți să-l discutăm în Consiliu. De ce doriți un astfel de document dacă nu există o schimbare a politicilor? Pentru că suntem conștienți că partenerii noștri sunt foarte îngrijorați în ceea ce privește acest document. Nu au existat consultări sau contacte cu uh, cu țările ACP, cu alte organizații regionale și trebuie să ne amintim uh, de experiențele din uh, trecut cu acele uh, acorduri de parteneriat economic oarecum impuse. Trebuie să ne asigurăm de data aceasta că orice discuție privind un document de politici pe care cădeți de acord în Consiliu mm, va fi finalizat doar după consultări Uh, aprofundate cu organizațiile regionale partenere, pentru că altfel nu vom uh, realiza eficiența uh, pe care ne-o dorim, ci vom contribui la o creștere a condiționalității și nimic mai mult. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Domnul Gărânț acum. Mulțumesc, doamna președinte. Suedia este un actor credibil. Este una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care a reușit uh, să depășească 0,4% uh, față de PIB în, și în materie de idei noi, inovatoare în cadrul dezvoltării. Este o țară cu totul și cu totul exemplară. Ați fost de asemenea parteneri exemplari și exigenți. Am trei întrebări să vă pun. Prima este legată de finanțare. Să nu ne mai spunem povești. Promisiunea a fost făcută și nu va fi ținută. Pentru a ține promisiunea de 0,7% până în 2015, trebuie să procedăm pe etape, pe paliere, să facem creșteri anuale pentru fiecare uh, palier pentru a ajunge la acest 0,7%. Vă asigur, vă jur că altfel nu vom reuși să facem acest lucru. Este o condiție sine qua non este implicată și capacitatea bugetară a țărilor, capacitatea de absorpție a acestora. Dacă nu procedăm astfel, nu vom ajunge la acest obiectiv. Trebuie să fim extrem de severi față de statele membre, față de guverne uh, și să avem o capacitate de analiză uh, pentru a nu face promisiuni uh, goale. Deci trebuie să fim foarte severi, repet. În al doilea rând, agricultura. Când uh, Pascal mi este întrebat de ce Organizația Mondială a Comerțului nu face suficient de lucru, suficiente lucruri pentru agricultura mai ales pentru uh, prețuri, uh, răspunsul este că de obicei Banca Mondială este la originea prețurilor, prețurilor practicate în țările în curs de dezvoltare. Problema este simplă. Este nevoie de prețuri agricole mai ridicate sau mai scăzute pentru a promova agricultura în aceste țări în curs de dezvoltare? Mi se pare o întrebare esențială. Uh,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 Euh, les malades du sida risquent de, de faire les frais. On n'en parle presque plus. Euh, je ne voudrais pas qu'avec notre complicité, ils passent dans les oubliettes. Merci. Dau acum cuvântul doamnei ministru pentru a răspunde la aceste întrebări. Da, voi încerca să fiu uh, concisă Prima întrebare se referea la consolidarea democrației și este exact uh, felul în care noi ne dorim să fie interpretat acest concept. E vorba de consolidarea instituțiilor democratice pentru a putea să reducem în mod durabil și sustenabil sărăcia prin intermediul creșterii transparenței și a uh, facilitării circulației informației. Transparența trebuie să devină regula. Suntem în favoarea deschiderii și a transparenței. Cred că s-au schimbat multe în ultimii ani și în ultimele luni în acest uh, uh sens și procesul trebuie să continue. Deci cred că Ceea ce promitem acum este poate un experiment, dacă îmi permiteți să îi spun așa. În domeniul uh, asistenței pentru dezvoltare se pot urmări uh, banii, se poate vedea felul în care aceștia au fost cheltuiți. Dar pentru ca acest proces să fie abordat în mod sistematic, trebuie să mergem puțin mai departe. În ceea ce privește noile uh, tehnologii de comunicare, uh, cred că putem uh, crește și eficiența uh, fondurilor și putem avea și o, un instrument foarte puternic pentru combaterea corupției. Am gândit acest sistem în Suedia, am discutat între noi Uh, acest lucru și cred că și dumneavoastră în Parlament puteți uh, vedea care sunt noile tendințe în uh, dezvoltarea asistenței. În ceea ce privește politicile de coerență sau coerența politicilor, acele acorduri pentru pescuit cu Guinea, eu cred că Parlamentul trebuie să discute aceste acorduri pentru a putea Uh, întreba statele membre dacă ăsta este un exemplu de coerență a politicilor. Acum avem acest acord, cred că este mai bun decât precedentul, are componente de ajutorare pentru ca Guinea să poată monitoriza stocurile de uh, pește, să-și poată monitoriza pescarii și să-și asume mai multă răspundere. Poate că nu e suficient, dar este un exemplu bun. Și cum spunea și parlamentarul nostru, eu nu trebuie să vin din partea Consiliului în fața dumneavoastră pentru a vă explica nevoia de coerență a politicilor. Este ceva ce uh, ar trebui să se discute la Consiliu. În, uh, Parlamentul are uh, un rol de monitorizare și poate că acest uh, legislativ poate face mai multe. Uh, trebuie să dezbatem aceste uh, lucruri și trebuie să vă spun că eu cred că este un fel de a spori eficiența fondurilor noastre de asistență. În ceea ce privește apropiatul tratat de la Lisabona, nu știm încă dacă va exista Uh, un tratat de la Lisabona. Cred că e puțin prematur să vorbim prea mult despre acest uh, lucru în comisie, dar în același timp sunt de acord cu colegul parlamentar care spunea că avem nevoie de instituții independente, de o voce puternică pentru dezvoltare în sânul Comisiei când vorbim și despre uh, coerența politicilor, din nou, trebuie să ne asumăm un rol global legat de, în strânsă legătură cu uh, Comisariatul pentru Politica Externă. Să sperăm că deciziile care se vor lua în această toamnă vor fi cele așteptate. Să sperăm că vom avea un tratat de la Lisabona în vigoare și atunci vom vedea cum vom proceda în uh, uh, definirea puterilor, a rolului și locului acelui comisar pentru dezvoltare. Vom vedea care sunt și așteptările dumneavoastră în privința acestei poziții. Domnul Cashman punea o întrebare în legătură cu democrația. Sigur că trebuie să fim atenți ca această uh, consolidare a democrației să nu fie o nouă condiționalitate. Trebuie să uh, acționăm mai bine decât până acum, să uh, construim punți mai solide și să ne asigurăm, uh, în primul rând, uh, aici, la nivel european, că uh, nu uh, că Parlamentul uh, nu spune una în timp ce Comisia face altceva. Um, cred că ar trebui să avem concluzii ale Consiliului pe această temă ca o piatră de temelie a uh, felului în care vom proceda pe mai departe. Aș spune că nu e nimic nou în felul în care privim democrația sau consolidarea biro- birocrației ceea ce facem noi în um, domeniul dezvoltării și ajutorării nu este întotdeauna uh, asemănător cu ceea ce fac cei de la politica externă. Și probabil că asta nu este o atitudine uh, care să pară foarte uh, percepută ca fiind foarte democratică de către părțile terțe. Ar trebui să vorbim aceeași limbă, ar trebui să avem același mod de a propovădui, dacă doriți, democrația. Adică să nu avem standarde duble și păreri diferite când vorbim despre democrație în, în lume. Mă bucur că mi s-a pus uh, această întrebare și îmi cer scuze că mă întind. Dar uh, știți uh, cum se spune, uh, aoleu, vin ăștia să ne impună democrația lor. Nu uh, așa se fac lucrurile și cel puțin în cadrul Consiliului trebuie să fim mai, mai uh, clari în această privință. Îmi cer scuze, dar vreau să dau cuvântul domnului Mitchell, care trebuie să plece în curând, așa că vă rog uh, să răspundeți la întrebările sale și vom răspunde mai departe la întrebări după aceea. Uh, îmi cer scuze, trebuie să uh, participe la o întâlnire la ora 4, o discuție despre tratatul de la Lisabona. În legătură cu acel comisar pentru dezvoltare, trebuie să ne asigurăm că el se bucură de o independență sporită. Vreau doar să spun că apreciez foarte mult ceea ce a spus doamna ministru despre uh, democrație. Cred și eu că uh, între uh, obiectivele pe termen mediu ale mileniului ar trebui să uh, încercăm să ne uh, ținem de cuvânt, să uh, dăm dovadă de credibilitate. Dacă președinția suedeză nu își îndeplinește toate obiectivele, va trebui să vină și să ne explice de ce nu putem să dăm uh, vina doar pe uh, criza uh, mondială. Am un sentiment de deja vu. Anul trecut s-a pus problema unor ajutoare alimentare de urgență și ne-am întâlnit la Consiliu și Ministrii noștri au spus că vor contribui cu un miliard la fondurile de urgență. Acum revenim și oamenii din nou mor de foame și lucrurile se repetă în fiecare an la fel. Am spus de mai multe ori aici și voi mai vorbi, dar acum vreau doar să vă întreb ceva. Cred că problema proprietății pământului este crucială pentru această uh, uh, chestiune a uh, alimentelor. În Irlanda noi aveam un ministru al terenurilor care răspundea de felul în care sunt administrate pământurile. Poate că ar fi uh, timpul să încercăm uh, un proiect pilot, să uh, adunăm la oaltă câteva țări care să cumpere o bucată de pământ, să o distribuie celor care pot avea grijă de ea și să producă alimente. De aceea vă rog să încercați să faceți și din acest proiect o prioritate a președinției dumneavoastră. Cer scuze că nu pot să mai uh, stau, însă Sper să aflu răspunsul dumneavoastră mai târziu. Uh, cred că uh, important este de asemenea să vedem care este capacitatea de absorpție a uh, fluxurilor de ajutoare. Continuarea întrebării domnului Görins trebuie să ținem cont nu numai de propriile noastre ambiții, ci și de această capacitate a țărilor terțe pe care încercăm să le ajutăm. Suedia se ține de cuvânt și și-a propus să pună la dispoziție 1% din produsul național brut, ceea ce este mai mult decât au făcut alte eh, țări, dar credem în continuare că nu e suficient. Trebuie să ne asigurăm că acești bani sunt de folos și nu sunt contraproductivi. De aceea, cred că trebuie să mai discutăm foarte mult despre modalitatea de a acorda aceste ajutoare. Cred că domnul Mitchell are dreptate atunci când se referă la acel, uh, acele modalități de uh, administrare a terenurilor, la dreptul de proprietate, de moștenire, de folosință. Deci, cred că lucrurile se leagă. Drepturi legale, uh, proprietate, până la urmă totul uh, se întoarce la bani și e vorba de bani pentru dezvoltare. Problema agricolă nu se leagă doar de uh, comerț uh, și de dezvoltare, deși este foarte importantă, mai ales când vine vorba despre Africa subsahariană, unde probabil că ajutoarele noastre au fost contraproductive. În Europa știm foarte multe despre creșterea eficienței culturilor agricole, uh, știm foarte mult despre impactul ecologic al culturilor uh, agricole, știm foarte multe despre bunăstarea animalelor și cred că trebuie să ne gândim foarte bine cum dorim să acordăm această asistență Cred în continuare că trebuie să atragem uh, și să angajăm mai mult femeile care se ocupă de agricultură, pentru că ele se ocupă de agricultura de subsistență. Încă o dată, pun accentul pe eficiența instrumentelor noastre de ajutorare. Uh, a mai fost aici o întrebare legată de uh, HIV-SIDA și sunt de acord cu dumneavoastră, dar trebuie să spun că avem și uh, o problemă, că o catastrofă pe cum uh, SIDA poate fi uh, bine administrată, să spunem, în Suedia, pentru că avem un sistem de sănătate bine pus la punct, însă în statele în curs de dezvoltare, această criză este dublată de altele și uh, continui să cred că trebuie să luptăm împotriva SIDA, dar nu putem face acest lucru dacă uh, tratăm numai boala. Trebuie să vedem care sunt instrumentele, care este contextul, infrastructura și așa mai departe. Trebuie ca oamenii să aibă cunoștințele necesare, să conștientizeze problema și iar ajungem la răspunderea personală, comportament, atitudine, mentalități și acest proces este unul continuu. Vreau să subliniez acest lucru. Vă mulțumesc! now Am să-i dau acum cuvântul domnului Svensson. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Gunila, pentru că ne-ai explicat atât de bine programul președinției. Dacă mă asculți, Gunila, aș dori să-ți doresc foarte mult noroc în activitatea de ministru Ai spus că această criză economică îi afectează mai mult pe cei săraci și, după cum a spus și domnul Michel, Știm că există săraci, oameni care mor de foame, nu este o noutate. Aceste lucruri se produc uh, de la o generație la alta, peste tot în lume. Sunt de acord cu tine că trebuie să acționăm concret și nu să facem declarații sfărăitoare. Mă întreb însă dacă nu cumva ar trebui să facem uh, altceva cu ajutorul public și ajutorul privat pentru întreprinzătorii privați. Eu am oarecare experiență în acest domeniu. Există, într-adevăr, obstacole între domeniul uh, privat și ce alte, respectiv uh, ajutorul din partea statelor. În acest mod, Uh, percepem și problema legată de SIDA. Ca patroni, unii spun, o, oh, atenție, sunteți uh, contaminat uh, și așa mai departe, însă aceste lucruri nu trebuie să influențeze angajamentele noastre de a furniza anumite ajutoare. Pledez, deci, pentru o consolidare și o concretizare, pentru o mai mare eficiență. Cred că trebuie să avem capacitatea de a coopera împreună cu antreprenorii din diferitele țări. Bineînțeles, vorbim despre democratizare, dar observăm ce se întâmplă în Irak actualmente, după căderea regimului lui Saddam Hussein. Cedez acum cuvântul domnului Gheriros. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc bun venit doamnei Carlson. La începutul intervenției dumneavoastră ați spus că cooperarea pentru dezvoltare se află într-un moment uh, periculos, riscant, ca urmare a crizei mondiale. Este sigur că trăim un moment dificil pentru dezvoltare, un moment dificil pentru cooperarea în vederea dezvoltării, de asemenea. Sunt de acord cu afirmațiile dumneavoastră legate de o dezbatere echilibrată care este necesară, dezbatere despre consecințele și cauzele crizei economice. Sunt de asemenea de acord cu ceea ce a spus despre persoanele care suferă uh, din cauza acestor crize. Prin urmare, consider că trebuie să acționăm pentru ca țările cele mai puțin dezvoltate să nu fie cele mai afectate de consecințele uh, acestor crize și de durata lor, pentru că țările dezvoltate vor uh, ieși probabil din criza economică mai repede. Sunt convins că majoritatea dintre noi Uh, vă vom susține în eforturile pe care le faceți pentru a progresa în această dezbatere și pentru a încerca să punem în aplicare acele măsuri care ne vor permite să nu ajungem la rezultate negative. Sunt bucuros să, să văd că, sunt bucuros să văd că discursul dumneavoastră pune accentul pe democrație și stabilitate în lume. Programul dumneavoastră ne reamintește că Uniunea Europeană are o responsabilitate crescândă în lupta pentru apărarea acestor valori și dorește să atingă aceste obiective. Subliniez, cum a făcut și antevormitorul meu, că Suedia este un actor credibil care permite uh, consolidarea obiectivelor și atingerea acestora. Cred de asemenea că accentul pe care l-ați pus pe coerența politicilor este extrem de important. Politica economică, politica comercială sau în materie de securitate, precum și politica în materie de dezvoltare sau politica ă, de migrare. Aș vrea totuși să vă pun o întrebare. Atunci când v-ați referit în mod explicit la dezvoltare Cred că e vorba despre un program ambițios care trebuie sprijinit, însă există un uh, aspect uh, legat de țările APC și de America Latină. Știu că în programul dumneavoastră faceți referire la uh, Brazilia și la acordurile comerciale între Uniunea Europeană și țările APC. Aș vrea să știu dacă există un program care prevede măsuri concrete pentru susținerea dezvoltării zonelor din continentul american, care în prezent sunt afectate grav de criza economică. Vă mulțumesc! Deva. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Deva. Uh, thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu domnul Gorenz. Domnul Gorenz a uh, menționat faptul că uh, există multe boli care ucid mulți oameni, tuberculoza, malaria, ucid milioane de copii. Dar mai este încă o boală pe care o ignorăm, care omoară mai mulți copii în lume în fiecare an decât tuberculoza, malaria și sida la un loc. Este vorba de uh, paludism. Foarte mulți copii mor la vârsta de 5, 6, 7 ani din cauza acestora. E vorba de bolile diareice, mă scuzați. Toate acestea omoară mult mai mulți copii decât uh, paludismul și celelalte două menționate. S-a descoperit în Somalia că dacă se dă copiilor o mică tabletă de zinc la declanșarea diareei, bolile diareice pot fi oprite, bolile mortale diareice și astfel sunt uh, vindecate printr-o simplă tabletă de zinc. Nici nu mai vorbesc de spălatul pe mâini și accesul la apă și așa mai departe. Dar poate că sub președinția dumneavoastră se pot lua măsuri în acest sens, pentru că prin acest program s-ar putea salva milioane de copii Mulțumesc foarte mult! Thank you. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Pentru a adresa întrebări Gunilei? No. Nu. Atunci încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem mai departe la punctul privind schimbările climatice și țările în curs de dezvoltare în contextul conferinței ONU privind schimbările climatice. A, mai așteptați și întrebări. La răspunsuri la întrebări, mă scuzați. Again, dear members, thank you so much and uh, Mulțumesc, stimați deputați, foarte pe scurt vreau să mă refer la una din prioritățile președinției suedeze și anume eficiența ajutorului. Vrem să ne asigurăm că asistența funcționează și să ne asumăm partea de răspundere care ni se cuvine. Domnul Guerrero Solomon mi-a adresat o întrebare și vreau să-i spun că ce am stabilit noi la Comisie și la toate instituțiile este să vedem cum putem, cu fondurile disponibile, ce se poate face uh, în domeniul împlinirii promisiunilor noastre. Trebuie deocamdată să cerem tuturor să facă o analiză a acestor aspecte. Trebuie să vedem cum anume poate fi ajutorul mai eficient pentru a rezolva mai multe probleme. Cred că agenda eficienței ajutorului este foarte importantă, la fel ca și cea a coerenței politicilor. Noi acum încercăm să întărim sistemele aflate în stare de risc. Sistemele sanitare, sistemele de apă au fost menționate, canalizarea. Dacă nu acționăm acum, foarte multe din cele obținute până acum de noi și deci nu numai de noi ca donatori, ci și de uh, partenerii noștri din țările respective. Deci cele făcute de noi pot fi distruse dacă nu asigurăm nevoile imediate. Este foarte important să se folosească fondurile, să se dea răspunsuri rapide, să se lucreze cu instituțiile multilaterale și să se consolideze tot ce se poate consolida, mai ales sistemele de sănătate și de educație pentru persoanele cele mai vulnerabile. Și trebuie să ne concentrăm asupra celor mai săraci. Și aici văd de la Banca Europeană, mă refer la Banca Europeană de Investiții, la Comisia Europeană, și la președinția suedeză și sper ca toți să ne ocupăm mai mult de toate acestea. Trebuie să avem uh, mai multe uh, competențe și mai multe capacități pentru asistență umanitară imediată. Avem cu toții responsabilitatea de a ne asigura că este eficientă asistența noastră, că putem pune rapid la dispoziție fondurile și că putem îndeplini agenda privind eficiența ajutorului. Și aici conlucrăm cu Comisia, dar sigur că vom reveni și la Parlament. Și după cum a spus domnul Svensson, o idee nouă în acest domeniu este folosirea celor mai bune practici. Eu cred că piețele știu foarte bine că dacă ceva nu funcționează, trebuie imediat schimbat ca să nu se piardă prea mult. Însă dacă ceva funcționează bine, trebuie să fie repetat cât mai mult. Iată că putem învăța multe de la uh, firme, din domeniul afacerilor, de la întreprinzători, să înțelegem nevoia ca asistența pentru dezvoltare să fie respectată și să își facă și ea treaba. Nevoia de investiții străine directe este enormă în țările în curs de dezvoltare și noi putem folosi foarte bine cunoștințele și experiența și înțelegerea și uh, sentimentele pe care le au până la urmă cei din sectorul afacerilor. Trebuie deci să ne reînnoim politicile și să ne asigurăm că ajutorul este mai eficient și că se extinde mult după președinția suedeză și cred că comisia dumneavoastră joacă un rol central pentru că poate să se implice foarte mult și să ceară de multe ori multe explicații și sigur că împreună putem cere ajutorul uh, partenerilor din sectorul afacerilor. Cred că putem face foarte multe împreună. în, la întrebarea în legătură cu America Latină și Brazilia. Suntem într-adevăr foarte atenți la această regiune. Uh, este însă mult mai gravă situația din Africa. Nu înseamnă că nu ne pasă de uh, America Latină, însă știm că sunt, ținem cont de toate schimbările climatice, de criza economică, încercăm să introducem instrumente în uh, agenda noastră comercială, în cooperarea cu America Latină și uh, avem un parteneriat foarte bun cu statele din America Latină, însă eu, ca uh, președinte în exercițiu, mă voi concentra în principal asupra Africii. Săptămâna viitoare merg cu prim-ministrul suedez la summitul UE Africa, merg la reuniunea ACP din Angola și de asemenea la summitul uh, cu Uniunea Africană de la Addis Abeba din octombrie. Deci, într-adevăr, acum Africa este în lumina reflectoarelor, poate pentru că avem multe în comun, dar și pentru că ei au probabil cele mai mari nevoi și cea mai mare vulnerabilitate. Nu înseamnă că unii sunt mai importanți decât alții, într-adevăr, vă înțeleg întrebarea, și vreau să spun că, da, într-adevăr, cel puțin conform programului meu de uh, călătorii din următoarele luni, a, observația dumneavoastră este corectă, ca să vă răspund la întrebare. Dragă Eva, dragi vicepreședinți, dragi deputați, am încercat să răspund la întrebările adresate Mă bucur foarte mult de tot ce se întâmplă, mă bucur că am fost aici, e foarte bine pentru mine ca ministru, pentru că multe merg mai departe de președinția suedeză și sper să vă întâlnesc la Stockholm, de exemplu la Zilele Europene ale Dezvoltării. Este o ocazie foarte bună să cooperăm și după aceea chiar trebuie să cooperăm pentru a ameliora eficiența ajutorului și să ne asigurăm că politicile sunt conforme cu uh, evoluția lumii și că avem o agendă comună. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie și vă urez mult succes în activitățile importante din următorii 5 ani. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru această prezentare și împărtășim opinia că următorii cinci ani sunt de importanță crucială pentru viitorul nostru comun. Deci uh, vom uh, lucra împreună și aștept acest uh, lucru cu nerăbdare. Eu voi ceda președinția acestei ședințe pentru că sunt raportor pe altă problemă.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 ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor. Nu am terminat. Mai avem uh, încă mult de lucru astăzi și am schimbat locul cu doamna președintă, care va prelua rolul de raportor pentru unul din uh, subiectele următoare de pe ordinea de zi, deci vă rog uh, să luați loc în liniște. Următorul punct uh, se referă la schimbările climatice și țările în curs de dezvoltare. Subiect care va constitui, va constitui subiectul um, conferinței asupra schimbărilor climatice organizate de ONU la Copenhaga. Acest lucru se întâmplă cu o nouă administrație americană condusă de domnul Barack Obama. Acest lucru se întâmplă în contextul în care Uniunea Europeană prea, conducerea uh, conduce, prea un rol uh, de conducere Doamna Jolie este raportor din partea Comisiei pe această problemă și vom avea un schimb de vederi uh, pentru a adopta uh, un răspuns oral pentru Comisie și Consiliu și pentru a elabora un proiect de rezoluție. Termenul limită pentru amendamente este 2 septembrie 2009, adică astăzi la ora 19. Din păcate, Trebuie să depuneți aceste amendamente în engleză sau franceză din uh, cauza problemelor cu uh, traducerea acestora. De aceea am să îi dau cuvântul doamnei Jolie. Am elaborat uh, o întrebare uh, orală pentru Uh, astăzi, data trecută și sper că toată lumea are proiectul. Era vorba de ideea că trebuie să depunem mai multe eforturi în direcția acordării țărilor în curs de dezvoltare a posibilității de a-și păstra resursele. Răspunsul internațional la criza uh, mondială nu a uh, acordat uh, atenție nevoii de asistență a țărilor în curs de dezvoltare. Instituțiile internaționale trebuie să permită statelor în curs de dezvoltare să-și păstreze resursele naturale și să combată fluxurile ilegale de uh, Uh, fonduri. Cum dorește Comisia, cum își propune Comisia să asigure această posibilitate pentru uh, statele în curs de dezvoltare? Aveți propuneri de modificare a acestei uh, întrebări? Da, aș deschide acum discuția dând cuvântul uh, membrilor comisiei. Cine dorește să ia cuvântul? Dorește cineva să facă comentarii? Da? Mulțumesc, uh, Mulțumesc domnule președinte. Trebuie, domnule președinte. Una bună bază su cui lavora așa cum este formulată, reprezintă o bază de lucru foarte bună și aș vrea să vă reamintesc că o politică de dezvoltare durabilă, pentru a fi durabilă în ceea ce privește climatul și comerțul, trebuie să abordeze o, trebuie să aibă o abordare multidisciplinară, sectorul privat, lumea științifică, sectorul civil și așa mai departe. Toate aceste sectoare trebuie să-și reunească forțele și uh, să um, asiste la rolul pe care îl joacă industria privată. Trebuie să existe investiții suplimentare pentru 200 de miliarde de dolari pe an până în 2020, astfel încât să se poată susține într-un mod concret o creștere care să respecte mediul înconjurător în țările de dezvoltare. Comunitatea internațională nu este în măsură să pună la dispoziție această sumă singură. Acesta este motivul pentru care trebuie creată mecanisme care să implice și sectorul privat, așa cum uh, s-a făcut și în uh, domeniul schimburilor de cote de emisie. Așa de asemenea să mai spun că principiul poluatorului plătitor trebuie să fie valabil în toată Europa. El are un rol foarte important, nu doar climatul și energia uh, Uh, ne fac să credem acest lucru. Marile economii emergente joacă un rol de țări foarte mari poluatoare. Întreprinderile noastre europene nu sunt atât de vinovate. Fără contribuția acestor țări, Copenhaga nu ar fi decât o altă ocazie ratată. Mulțumesc! Now ask Mr. Villiers to make a contribution? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Vili? No, quería preguntar si eh, estamos hablando solo de la pregunta... Aș dori să știu dacă vorbim doar despre aceste probleme sau dacă vorbim și despre rezoluție. Eh, deci întrebam dacă intervențiile solicitate de președinție trebuie să se refere doar la această chestiune sau și la proiectul de rezoluție. And then we'll discuss the resolution. Întâi discutăm întrebarea și pe urmă rezoluția. Who, who, Înțeleg că pot să vorbești despre rezoluție, așa este? Da, dar haideți întâi să discutăm despre întrebare. Bine. Îmi place întrebarea. Acum pot să trec la rezoluție? no, ok. No, no, honestly, I... Nu, pe bune. Cred că s-a pus pe masă o chestiune foarte importantă. E vorba de o combinație între uh, dezvoltare și uh, efectele schimbărilor climatice. Dacă mă uit și la întrebare și la rezoluție, aș vrea să propun o serie de amendamente uh, nu o să trec în revistă toate aceste amendamente, dar, în primul rând, cred că trebuie să clarificăm motivele pentru care facem acest lucru. Trebuie să combatem uh, inundațiile, dezertificarea, creșterea nivelului mării și uh, prin aceste măsuri Comisia uh, face pași înainte către Copenhaga, unde va trebui să găsim și uh, măsuri de finanțare pentru statele care se confruntă cu aceste probleme. Trebuie să clarificăm prin amendamentele noastre și aspectele legate de refugiații din fața efectelor schimbărilor climatice. E vorba de problema oamenilor care trebuie să-și părăsească căminele și pământurile din această cauză. Și trebuie să spun că, deși rezoluția noastră este frumoasă, trebuie să includem aici uh, și motivele și trebuie să uh, obținem și un răspuns din partea Comisiei. Trebuie să alcătuim un buget și să știm înainte de conferința de la Copenhaga cât este dispusă Uniunea Europeană să investească uh, în țările în curs de dezvoltare pentru rezolvarea acestor probleme. Dar vă rog amendamentele să fie depuse până la ora 7 în această seară și pe urmă puteți discuta cu uh, raportorul. Da, domnul uh, Vilio? Aș vrea mai întâi să vă spun că acest proiect de rezoluție mi se pare foarte bun la ora actuală. Este o inițiativă extrem de inteligentă a comisiei noastre. Problema, după cum am auzit-o în discuția anterioară cu uh, Consiliul și uh, de asemenea din expunerea de adineauri, este că Există o mare ipocrizie între intențiile cele mai generoase, oricare ar fi familia noastră politică, și acțiunile pe care le putem face în cadrul european uh, sau multinațional. Propunerea de rezoluție eh, mi se pare bună și o felicit pe doamna Jolie. Ea ne permite să ne dăm seama cât de mare este diferența dintre cele două tabere. Am auzit de asemenea că suntem preocupați în instanțele noastre de proasta folosire a banilor pentru dezvoltare, dar până la urmă criza financiară pe care o trăim ne face să ne punem întrebări și despre această proastă utilizare. Uh, ne punem probleme legate de limitarea bonusurilor în țările dezvoltate. Cred că trebuie să ne gândim totuși la ceea ce este esențial. Cum finanțăm, acesta fiind obiectivul principal al preocupărilor noastre, cum finanțăm realmente și uh, la ce sunt folosite concret uh, sumele pentru dezvoltare? Mi se pare că acest lucru ar putea să fie interesant și pentru cetățenii noștri, pentru că problemele legate de gazele cu efect de seră față de mortalitatea din Africa uh, traversează frontierele și nu sunt doar niște probleme europene. Există lucruri interesante în propunere, însă aș dori și mulțumesc deja colegilor care au uh, semnat amendamentele pe care le propun, aș dori deci să putem interpela Consiliul și Comisia uh, pentru a le prezenta aceste propuneri de rezoluție și pentru a căuta un mod de finanțare care să se bazeze pe o moralizare a sistemului internațional. Și am observat că până și autoritatea tutelară de la City Londra se referea la taxa Tobin. Prin urmare, propun un amendament care ar trebui să fie semnat de cât mai mulți membri ai Comisiei și de asemenea propun ca această dezbatere să fie făcută și în cadrul Parlamentului pentru că finanțarea reală a țărilor în curs de dezvoltare este necesară și trebuie să uh, instituim o taxă de tip Tobin care, după cum știți, interpelează pe toată lumea, privește pe toată lumea. Uh, de aceea doresc ca acest dosar să avanseze, după cum am constatat și anul trecut. Um, lucrurile acestea sunt extrem de importante și trebuie să le discutăm. Mulțumesc pentru comentare. Atun, acum uh, domnul Casmaric. Da, mulțumesc. Uh, în primul rând dați-mi voie să mulțumesc uh, președintelui pentru redactarea acestei rezoluții. Cred că este un document foarte bun și echilibrat. Aș vrea să fac doar câteva sugestii de schimbări minore. La ultimul punct se spune că după adoptarea acestei rezoluții ea trebuie uh, transmisă Consiliului și Parlamentelor statelor membre și grupului uh, ONU pentru schimbări climatice. Conferința de la Copenhaga va fi una a partidelor, a părților interesate. De aceea, poate că aceste părți ar trebui să primească mai degrabă rezoluția și nu doar uh, instituțiile listate la finalul acestui document. Deci ar trebui să transmitem acest document uh, membrelor ONU și altor organizații. Domnule președinte, suntem bineînțeles de acord cu această întrebare, însă ar trebui să apară și propuneri concrete. Există una care lipsește din această întrebare. Este vorba despre uh, facilitarea tehnologiilor care ar fi ecocompatibile uh, cu țări, pentru țările în curs de dezvoltare. Există niște tehnologii, în special uh, materiale, combustibili, tehnologii uh, de epurare și utilaje care permit furnizarea energiei extrem de dificile pentru țările, dificile ca acces pentru țările în curs de dezvoltare. În cadrul OMC, acest lucru este reglementat de diferite protocoale diferite de cele care sunt valabile pentru alte domenii. Ar trebui să introducem o referință, o trimitere de acest gen pentru ca să putem să discutăm la fel de uh, pozitiv cum am făcut-o ieri. Și aceasta pentru ca țările în curs de dezvoltare să poată beneficia de noile tehnologii uneori acest lucru este mai important chiar și decât un simplu ajutor financiar pentru aceste țări. Deoarece avem tot felul de instrumente avansate care uh, antrenează o și mai mare diferență față de țările din Sud. Gracias, eh, Antes un... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Colegul, unul dintre colegi a spus, îmi place întrebarea, iată de ce eu voi trece direct la rezoluție. Și mie îmi place întrebarea, dar trec la rezoluție pentru a explica de ce această rezoluție îmi place. Îmi place în primul rând pentru că punem accentul pe faptul că țările cele mai puțin dezvoltate sunt afectate de schimbările climatice, afectate la nivel de sănătate, de criză alimentară, de probleme de aprovizionare cu apă. Prin urmare, sunt vizate de numeroase astfel de aspecte ale crizei. În al doilea rând, împărtășesc conținutul acestei rezoluții pentru că țările dezvoltate trebuie să furnizeze un efort suplimentar, nu numai în ceea ce privește atenuarea efectelor, ci și în ceea ce privește adaptarea. Trebuie să susținem un, niște procedee de transfer de tehnologie, să investim pentru a combate schimbările climatice în țările uh, cele mai puțin dezvoltate. Din acest motiv, cred că în această rezoluție există un punct în care se indică faptul că țările dezvoltate trebuie să răspundă angajamentelor pe care și le-au luat în domeniul dezvoltării, dar în același timp să furnizeze un efort suplimentar să aducă un ajutor suplimentar în această luptă de combatere a schimbărilor climatice. Domnul Svensson a vorbit adineauri despre importanța folosirii bunelor practici. Anumite țări s-au referit de asemenea la aceste bune practici și au contribuit din punct de vedere financiar, mai ales țările care fac parte din Convenția Națiunilor Unite pentru schimbările climatice, pentru a face față catastrofelor naturale și așa mai da- departe. Printre aceste țări se numără și Spania. Aș dori să subliniez de aici faptul că Spania a făcut un efort triplu în acest domeniu. Mi se pare că este o bună practică. Ce am făcut noi? Într-o primă fază, Spania și-a onorat angajamentul în ceea ce privește ajutorul public pentru dezvoltare în scopul atingerii acelui procent PIB, PIB prevăzut până în 2012. Spania are un fond pentru a face față crizelor alimentare, aprovizionării și, în fine, în al treilea rând, Spania a introdus în planul național pentru cooperare un conținut transversal referitor la ajutorul și lupta împotriva schimbărilor climatice. De aceea consider că trebuie să o felicităm pe Eva pentru această rezoluție și pentru întrebările uh, conținute. Mulțumesc, domnule Guerrero Salomon. Înainte de a da cuvântul comisiei în caz că dorește să facă vreun comentariu, aș vrea să adaug că uh, m-am întâlnit cu președintele Maldivelor, care a câștigat premiul Ana Lind și care a declarat că dorea ca Maldivele să fie o țară neutră din punct de vedere al folosirii carbonului până în 2020. Astfel de aspirații au costuri enorme și ceea ce facem noi aici astăzi este important, are o importanță fundamentală pentru că noi trebuie să aflăm de unde vor veni acești bani. De la comisie dorește cineva să intervină? Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Deocamdată acest subiect este în curs de lucru. Pregătim la Comisie un document pe această temă, inând cont de aspectul atenuării, de aspectul adaptării și, bineînțeles, pentru noi e foarte important cum să ajutăm statele cele mai vulnerabile acordăm o atenție deosebită respectării și aplicării principiilor eficienței as asistenței, care este un principiu foarte important în privința fondurilor destinate combaterii schimbărilor climatice sau adaptării la climă. Este vorba și de aplicarea acestui principiu la state și la proprietăți și așa mai departe. De asemenea, se menționează cele mai inovatoare contribuții care ar putea fi legate de transportul maritim și aerian pe viitor, lucrându-se astfel la o resursă suplimentară disponibilă. Avem intenția de a publica o comunicare care se cheamă pregătirea pentru conferința de la Copenhaga și aceasta să fie disponibilă din 10 septembrie și atunci se va putea discuta. Va conține acest document cifre, întreabă președintele. Cât uh, se poate strânge și așa mai departe. Acest document va conține cifre. Sunt niște evaluări făcute de diferite organizații internaționale și mai sunt și idei uh, legate de uh, care anume ar trebui să fie contribuția Uniunii Europene la aceste sume. Aceasta variază între anumite uh, cifre. Mulțumesc. Aș vrea și eu să spun, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte. Îmi pare rău că intervin atât de târziu. Vreau doar să semnalez raportoarei noastre că o felicit pentru activitatea depusă. Am prezentat uh, anumite amendamente care lărgeau puțin uh, problema schimbării climatice și a dezvoltării. Uh, o lărgeau până la Arctica, o extindeau până la Arctica. Este o problemă capitală, mai ales pentru că încălzirea climatică a introdus uh, schimbări tocmai în această regiune. Schimbări care afectează populațiile din regiunea arctică. Aici există posibilități de exploatare a resurselor energetice. Cred că adaptarea nu este nu reprezintă o finanțare suplimentară, ci mai degrabă o reglementare internațională. În amendamentele mele ofer câteva uh, propuneri. Vreau să semnalez acest lucru, doamnă Jolie. Ați putea fi surprinsă, însă cred că nu este un caz particular, ci un caz extrem de important. Iată de ce aș dori ca această comisie de, pentru dezvoltare să uh, fie atentă și la extinderea pe care am propus-o eu. Mulțumesc. Cred că domnul Gărenț vrea să mai spună ceva. Da, domnule președinte, aș vrea să revin la mijloacele de finanțare, instrumentele finanțare. Cred că există două probleme. Prima este vorba de niște obiective care nu ar putea fi atinse. Ipocrizia discursurilor unora ne este foarte clară, mai ales la nivel de guverne. Guvernele au făcut o anumită promisiune și nu o țin. Dacă au existat creșteri substanțiale, este pentru că au fost anulate datorii, datorii care oricum n-ar fi fost rambursate. Deci, creșterea este virtuală pentru ajutorul public pentru dezvoltare. Aș vrea să spun că nu am nimic împotriva uh, instrumentelor alternative, însă dacă ansamblul rezoluției noastre nu uh, obligă guvernele să acționeze în sensul că trebuie să se pronunțe foarte clar în legătură cu promisiunile făcute în 2005 legate de creșterea bugetului pentru dezvoltare, e bine, atunci asta nu servește la nimic, pentru că până la urmă vom avea o multiplicare a instrumentelor de uh, finanțare și o uh, un PIB inferior celui anterior. Asta s-a petrecut și din cauza recentei uh, crize. Produsul intern brut a scăzut. Aș dori să vă atrag atenția asupra acestei capcane. Trebuie insistat cu foarte multă hotărâre asupra acestui punct și acesta este și motivul pentru care sunt rezervat în legătură cu reînnoirea propunerilor, pentru că ele riscă uh, să nu conducă la niște uh, rezultate finale satisfăcătoare. Multiplicarea mijloacelor nu este neapărat cel mai bun mijloc pentru a respecta angajamentele deja luate. Mai dorește cineva să intervină înainte de a uh, o ruga pe doamna președintă și raportor să tragă concluziile? Uh, văd că nu. Atunci am să rog pe Eva Jolie să răspundă. Mulțumesc, mulțumesc pentru că ați fost de acord cu cea mai mare parte a propunerilor mele. Cred că vom uh, vota acest text mâine. Discutarea a avut loc astăzi și votul mâine. Vor fi dacă vor mai fi amendamente, vom ține cont de ele și le vom include. Deci vă mulțumesc! Thank you very much, Eva. Mulțumesc, Eva, foarte mult! După cum am mai spus, termenul de depunere a amendamentelor este astăzi, orele 7. Este vorba de o rezoluție foarte importantă pentru comisia noastră și pentru Parlament. Și după cum a spus domnul Görens, trebuie să creăm rezoluții practice care să nu uh, fie doar vorbe goale. Deci, cred că asta o să și facem. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 8 și, din nou, raportor este tot doamna președinte, Eva Jolie, deci eu voi continua să prezidez reuniunea. Este vorba de consecințele crizei economice și financiare asupra țărilor în curs de dezvoltare și asupra cooperării pentru dezvoltare. Ați primit proiectul de întrebare orală pentru comisie și proiectul de rezoluție privind aceste consecințe Eh, documente redactate de secretariatul nostru. Aș vrea să știu dacă sunt comentarii, eh, întrebări, comentarii, întrebări sau adăugiri. Și vreau să vă amintesc că ar fi bine să vă referiți în intervențiile dumneavoastră la proiectul de eh, rezoluție exact cum am făcut și acum la punctul 7. Mâine vom dezbate toate aceste chestiuni mai pe larg împreună cu președintele Caberuca al Băncii Africane de Dezvoltare și cu profesorul Ngare Woods de la Universitatea Oxford. Deci, uh, vă rog să uh, luați cuvântul, domnul Guerrero. Estoy de acuerdo con esta resolución, en este caso tengo enmiendas. Sunt de acord cu această rezoluție, însă am și niște amendamente. Am trimis deja amendamentele respective. Nu este vorba de amendamente care sunt împotriva spiritului general. Nu, ci am considerat că ar fi preferabil să introducem anumite ameliorări. Foarte pe scurt, primul amendament dorește ca Africa să fie introdusă în considerentele acestei rezoluții. Este un amendament pe care, repet, l-am trimis deja. El este legat și de ceea ce tocmai uh, ați afirmat, și anume că mâine vom avea o dezbatere importantă în legătură cu Africa. Permiteți-mi să indic, să vă spun de asemenea despre celelalte amendamente Uh, aș dori să se adauge recunoașterea drepturilor și responsabilităților mutuale pentru a accepta ideea că țările în curs de dezvoltare trebuie să-și uh, definească prioritățile. În același timp, trebuie să existe un principiu fundamental de cooperare pentru dezvoltare și cred că suntem cu toții de acord uh, că există o anumită responsabilitate din partea beneficiarilor acestui ajutor. Pornim de la principiul uh, transparenței în prezentarea conturilor. Suntem într-o situație de urgență acum. Situație de urgență care este menționată în aceste trei uh, amendamente. Țările trebuie să-și ia angajamente în aceste domenii și acest lucru nu figurează în proiectul nostru de rezoluție. Ar trebui să le cerem statelor membre să-și mențină angajamentele luate în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și să fie prevăzut un nou aliniat privind importanța coerenței politicilor de dezvoltare într-un mod general pentru obiectivele pe care dorim să le atingem în țările pe care le ajutăm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Uh, ați venit la această comisie cu multă experiență în domeniu, deci vă sunt recunoscător pentru comentarii. Aveți cuvântul. Domnule președinte, cred că atât întrebarea cât și rezoluția sunt foarte importante și foarte actuale. Este vorba de niște subiecte pe care trebuie să le tratăm acum însă eu uh, nu știu dacă este cazul să criticăm femeiul în întrebare și în rezoluție. Pentru că un procent foarte mare de credite au fost acordate chiar statelor europene. Și eu aș fi preferat ca acestea să fie îndreptate către state africane, însă Chiar și state din Uniune au cerut astfel de credite și asta e situația, nu mai avem ce face, pentru că unele ar fi intrat în faliment fără aceste împrumuturi. Cred că domnul Dambrovski ne poate spune mai multe. Deci, uh, aș vrea să fim mai uh, diplomatici dacă dorim să obținem mai multe împrumuturi pentru Africa. Nu cred că este cazul să uh, facem critici aici. Da, într-adevăr, cred că Letonia ar fi fost uh, în uh, într-o mare situație gravă <laughs> fără aceste credite. Doamna Jolie? Um, wait, oh, excuse me. Well, in my word, telling the truth or saying... După părerea mea, ă, să spui adevărul și să te referi la realitate nu poate să ducă la nimic rău, pentru că situația este așa cum este. Și vă dați seama, cred că termenii mei sunt foarte expliciți, eu aș recomanda să îi păstrăm, să păstrăm procentele, mi se pare important. Dacă încercăm să mușamalizăm lucrurile și ne facem că nu vedem și suntem diplomați, nu știu dacă vom avea succes. Mulțumesc pentru comentarii. Vreau să vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este astăzi la orele 7 și că votul va avea loc mâine dimineață la ora 12. Dat fiindcă termenul este foarte scurt și perioada e foarte scurtă între depunerea amendamentelor și vot, îmi pare rău să vă anunț că trebuie să depuneți doar amendamente în limba engleză. We now move on to... Și trecem acum la punctul 9. Încă o dată Doamna raportor este uh, stimata Eva Jolie. Este vorba de un acord de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Guinea. Astăzi putem afla mai multe despre acest parteneriat, despre acest acord între Comunitatea Europeană și țările în curs de dezvoltare. Există foarte multe preocupări în legătură cu acest subiect în mai multe dintre țările partenere, pentru că unele dintre politicile noastre în domeniul pescuitului au afectat și industriile de pescuit ale uh, altor state. Revenind în contradicție cu politicile de combatere a sărăciei în țările în curs de dezvoltare. Deci atunci când semnăm un astfel de acord de pescuit, banii merg la guvernele acelor țări și nu ajută niciun fel comunitățile de pescari care sunt obligate, pe de altă parte, să se supună prevederilor acestor acorduri, să respecte cotele alocate. Da, ce aceste uh, fonduri uh, ar trebui să ajungă la comunitățile locale în sprijinul acestor comunități care depind de pescuit și nu să uh, uh, ajungă în trezoreria centrală ca Uh, sprijin bugetar uneori pentru guverne corupte uh, unde li se pierde urma. De foarte multe ori acești bani sunt utilizați în uh, cu totul alte scopuri de către guvernele țărilor respective. De aceea îi dau acum cuvântul doamnei Beatrice Gorez, consilier în coaliția pentru acorduri corecte în domeniul pescuitului, iar apoi doamna Jolie ne va prezenta uh, avizul său uh, în privința acestui uh, acord. Um, Reprezentantul Comisiei nu se află încă aici. Unde se află acesta? Da, se pare că am uh, ajuns la acest subiect prea devreme. Doamna Gorez este aici? Este. Ați dori să vorbiți foarte, foarte rar până când ajunge aici și reprezentantul comisiei sau putem aștepta cu toții 5 minute? shall we You have a little bit more time than we have. Doamna Gorez, aveți la dispoziție puțin mai mult timp decât vă alocasem inițial. Mulțumesc, domnule președinte. Am trimis și comisiei documentul pe care l-am pregătit pentru Comisia DEVE, așa că ei știu despre ce voi vorbi astăzi aici. Deci nu vor fi probleme dacă reprezentantul ajunge un pic mai târziu. Eu lucrez pentru o organizație care se cheamă Coaliția pentru Acorduri Echitabile de Pescuit și suntem uh, membri ai unei coaliții mai uh, ample a ONG-urilor europene care se ocupă de reforma politicii comune a pescuitului. Deci, în această calitate vreau să vă vorbesc, să vă spun câteva cuvinte despre parteneriatele de pescuit în general. Există câteva zeci de astfel de acorduri. Ehm, cel mai cunoscut poate este cel în domeniul pescuitului de ton. Ehm, acordul cu Mauritania se referă și la ton, și la speciile de coastă, și la alte lucruri. Avem astfel de acorduri cu toate statele din Africa de Vest și cu eh, Guinea. Uh, astăzi, în ciuda numeroaselor schimbări uh, ale acestor acorduri, uh, am încheiat acorduri punctuale, acorduri de parteneriat, începând cu anii 80 până în 2000, pentru a încerca să împăcăm dezvoltarea și pescuitul. Aceste parteneriate însă s-au dovedit a fi nefuncționale. De ce? pentru că există foarte multe probleme de ordin tehnic despre care am putea vorbi, dar ceea ce vreau să vă spun este că, din punctul meu de vedere, ce este cel mai important este că există o lipsă de încredere între potențialii parteneri. Nu există încredere din partea țărilor terțe față de Uniunea Europeană, în mare pentru că Uniunea Europeană nu se ține de cuvânt. Ea spune că aceste acorduri de parteneriat vor contribui la pescuitul durabil uh, și așa mai departe, pe când în realitate nu asta face, ci încearcă să garanteze accesul flotelor europene la resursele țărilor terțe. Uh, iată deci un uh, discurs uh, care nu este credibil pe plan internațional și ne subminează încrederea partenerilor internaționali. Pentru în acest sens uh, există critici uh, și față de țările terțe din partea organizațiilor uh, de pescari, a ONG-urilor, pentru că există o lipsă de credibilitate la nivelul autorităților din aceste țări terțe. Acestea eliberează licențe de pescuit de o manieră discreționară, corupția este semnificativă, există o lipsă de transparență, există o lipsă de transparență în ceea ce privește alocarea zonelor de pescuit pentru flotele străine, cum ar fi uh, chinezii, de exemplu, care reprezintă o mare parte din flota de pescuit mondială. Iată deci de ce parteneriatele acestea nu funcționează, pentru că nu se pot construi pe neîncredere, pe teamă. Astăzi trebuie să găsim un cadru care să ne permită să uh, reclădim încrederea iar răspunderea uh, Uniunii Europene este să devină din nou credibilă prin reforma politicii pescuitului care va afecta toate aceste parteneriate și trebuie să profităm de ocazie pentru a face uh, schimbările necesare. Dacă vreți uh, să încetiniți puțin ritmul, da, uh, mă grăbeam ca și cum aș fi vorbit cu soțul meu. Uh, Vă spuneam că trebuie să reclădim uh, încrederea că putem contribui la uh, consolidarea unui pescuit durabil în uh, statele terțe. Pentru asta ar trebui poate să ne încetăm să încheierea unor astfel de acorduri. Am putea să facem acest lucru în numele argumentului că Uniunea Europeană nu se implică acolo unde nu e vorba de uh, pescuit durabil. Dar dacă vrem să ne ținem într-adevăr de cuvânt, trebuie să spunem că Uniunea europeană nu se angajează doar să construiască un pescuit durabil în uh, apele teritoriale, ci și în uh, întreaga lume. Trebuie să facem aici o alegere putem să luăm uh, calea cea mai ușoară și să nu ne mai intereseze, să vedem ce o să se mai întâmple, dar se vede ce, deja ce se întâmplă. Primul acord de pescuit semnat a fost cel cu Senegalul prin anii 70. Uh, este cel mai uh, îndelungat parteneriat, dar acesta s-a încheiat și, din păcate, acest acord nu a contribuit la un pescuit durabil. Înainte de acordul cu Senegalul, existau cam 30 de uh, bărci de pescuit europene care pescuiau în apele senegaleze. Acestea se aflau în uh, competiție directă cu pescuitul artizanal practicat de localnici. Acum nu mai sunt 30, sunt vreo 60 de șalupe de bărci de pescuit europene care pescuiesc în apele senegaleze, deci problema s-a uh, dublat în gravitate. Uh, aceste uh, uh, băști de pescuit europene nu uh, figurează în registre ca și europene, ci s-au înregistrat sub pavilion senegalez. Iată deci că problema nu a fost rezolvată, ci s-au găsit portițe de scăpare. Ce e de făcut? Cred că primul lucru ar fi să vedem care este legătura între accesul la resurse de pescuit pentru flotele europene și banii pe care îi dăm. Cu cât mai multe uh, nave trimitem acolo, cu atât mai mulți bani primesc statele terțe. Asta este baza uh, acordurilor de pescuit. Este o bază nesănătoasă dacă vrem să construim o, o, o pescuit durabil. Dacă într-o țară uh, starea uh, populației de pești este proastă, e nevoie de mai multă cercetare, de mai multe investiții și de mai puțin acces al vaselor de pescuit. Iar acest lucru este imposibil de realizat. Pentru a uh, rupe această legătură între bani și accesul la pescuit, trebuie ca uh, acordurile să nu mai fie instrumente care garantează accesul flotelor de pescuit europene, ci uh, să fie instrumente care să contribuie la un pescuit durabil. Acum avem ocazia, din moment ce această politică se rediscută, să ne asigurăm că schimbăm obiectivele acestor acorduri. Ca pescuitul să devină ceea ce ar trebui să fie. Choisi pour l'avenir uh, de les appeler accord de gouvernance. Noi am hotărât să le numim pe viitor acorduri de guvernanță. Comment on voit les choses, c'est que ces accords de guvernanță pentru că asta sunt și, după părerea noastră, acestea ar trebui să permită finanțarea diferit, obținerea de finanțare din diferite surse. Nu e vorba numai de politica de pescuit, ci și de cea de dezvoltare. Trebuie să avem oarecare coerență cu anumite state membre. Unele sunt foarte implicate în pescuitul în apele statelor terțe, deci trebuie să existe o coerență între diferitele acțiuni pentru ca mijloacele necesare să fie puse la dispoziția statelor terțe pentru a ameliora guvernanța. E vorba de control, cercetare, transparență, participarea societății civile. Toate aceste aspecte trebuie să fie incluse în viitoarele noastre relații cu statele terțe, cu statele în curs de dezvoltare. Dacă ne îndreptăm în această direcție și dacă distrugem această legătură dintre accesul la resurse și finanțare și bani, înseamnă că accesul operatorilor europeni va fi plătit de ei înșiși și nu de cetățeanul european. Și dacă vrem, sigur că e greu, dar va fi un cost suplimentar, dar cred că operatorii europeni trebuie să facă un efort și să privească pe termen lung, pentru că dacă într-un stat terț pescuitul va fi mai bine reglementat, mai bine controlat, mai, va exista mai puțin pescuit ilegal, beneficiile vor fi cu atât mai mari pentru uh, cei care pescuiesc într-un cadru bine definit, cu limite bine definite. După cum știți, operatorii europeni sunt cu toții uh, responsabili, sau cel puțin asta spun deci, consecințele pot fi negative pe termen lung, dar trebuie să facem un efort să privim pe termen lung, pentru că uh, e nevoie ca operatorii europeni să fie responsabili și să se înscrie într-o dinamică de dezvoltare a statelor terțe. Cu toate acestea, trebuie să ne gândim că flota europeană de pescuit din apele statelor terțe este uh, prea numeroasă, avem prea multe vase și trebuie să uh, modificăm dezbaterea și să uh, ajungem la ideea că trebuie să ne limităm capacitatea de pescuit. În anumite state resursele sunt supraexploatate, iar pescuitul de ton, de exemplu, uh, face obiectul dorinței unor state în curs de dezvoltare de a se dezvolta pe acest plan. Deci uh, trebuie să ne oprim din supraexploatare și mai mult va trebui să ne uh, scădem capacitatea pentru că statele terțe doresc ele să își creeze propriile modele de flotă care nu corespund neapărat vaselor noastre. Deci nu înseamnă că ne transferăm vasele noastre la ei, ci pur și simplu îi lăsăm în pace. Este o sarcină dificilă, va trebui să ne diminuăm capacitatea de pescuit, numărul de vase și va trebui să facem anumite alegeri. Și cred că acestea vor trebui făcute în funcție de responsabilitatea operatorilor. Va trebui să vedem dacă operatorii sunt responsabili sau dacă și-au declarat în trecut capturile în mod corect pentru că unii uh, declară mai puțin decât pescuiesc, de fapt, și e înspăimântător. Nu poți avea încredere în persoane cu astfel de antecedente. Nu poți te aștepta să te aștepți că ei să devină peste noapte responsabili. Mai sunt și alții care spun că pentru rentabilitate trebuie să facă 60-70% de capturi accesorii de specii juvenile. Și de aici se iscă multe întrebări. Nu putem să permitem accesul acestora nu pot exista astfel de unități în cadrul unei relații responsabile în domeniul pescuitului cu statele terțe. Și deci va trebui să găsim o soluție acceptabilă pentru toată lumea. Deci dezbaterea nu va fi ușoară, dar cred că acesta este prețul de plătit dacă dorim ca Uniunea Europeană să-și regăsească credibilitatea pe scena internațională. Și, în sfârșit, un alt principiu important de care nu trebuie să uităm nicio clipă este coerența. A fost menționat astăzi în mai multe rânduri din câte am auzit. Și în domeniul pescuitului trebuie să existe în primul rând o coerență între vorbe și fapte și apoi o coerență între diferitele servicii, dar și între diferitele instrumente pe care le propunem statelor partenere. Astăzi avem acordurile de parteneriat în sectorul pescuitului și mai avem și acordurile de parteneriat economic, de exemplu, în cadrul cărora anumite dimensiuni se vor aplica și la sectorul pescuitului. Deci trebuie să lucrăm foarte bine definit ca să știm cum anume vor interacționa aceste instrumente, pentru că rezultanta trebuie să fie un pescuit durabil. Dacă dorim un pescuit durabil prin acordurile de parteneriat și dacă apoi în dispozițiile uh, privind acordurile de parteneriat economic permitem uh, orice, de exemplu unor vase care nu țin cont de norme să aibă acces la aceste ape, asta nu va duce deloc la un pescuit durabil. Iată câteva elemente pe care am dorit să le vedem incluse în reforma politicii comune a pescuitului pentru ca Uniunea Europeană să-și recapete credibilitatea, să recâștige încrederea partenerilor și să contribuie la un pescuit durabil în anii care urmează. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru o prezentare excelentă. Acum uh, am să rog pe doamna președinte să ne prezinte raportul uh, său asupra uh, raportului uh, asupra acordului de parteneriat privind pescuitul cu Guinea. Am să mă exprim în francez. Aș fi dorit ca acest acord să apară mai târziu în președinția mea. Uh, nu mă gândeam că va trebui să prezint atât de repede acest uh, acord cu Guinea, pentru că poziția mea va fi foarte critică. Poate că nu cunosc suficient de bine procedurile și m-aș putea înșela. Am călătorit foarte mult, am văzut cu ochii mei efectele acordurilor de pescuit și efectele perverse ale existenței acestor zone exclusive economice care permit unor țări care au guverne corupte sau um, guverne proaste să vândă drepturi de pescuit fără ca sumele încasate să intre în buzunarele populației. În aceste țări, absența controlului din partea noastră în legătură cu pescuitul a condus la golirea mării. Este adevărat pentru Atlanticul din nord-vestul Africii. Dacă există atâția senegalezi care ajung în insulele Canare, unii traversând Atlanticul cu piroga pe care o foloseau înainte la pescuit este pentru că la ei nu mai există pești. Iar atunci când citim raportul obligatoriu de evaluare a acordurilor de pescuit cu Guinea, raport realizat de un expert independent în 2007, de o societate care se numește Mega Pesca din 30 noiembrie 2007, observăm că toate regulile impuse au fost nesocotite și că acele controle efectuate pe navele europene de pescuit puneau întotdeauna în vedere nereguli, mai ales în ceea ce privește respectarea distanțelor față de coaste. Aceste convenții prevăd anumite respectarea unor distanțe față de coaste într-un mod constant. Aceste nave pescuiau cu uh, plase care uh, nu erau reglementare. În Guinea, proteinele provenite din pești sunt ale săracilor. Aceasta este resursa cu care ei se hrănesc și iată că această resursă le-o luăm. Acordurile pe care acordul pe care îl propunem, în ciuda progreselor față de acordul sau uh, protocolul precedent, nu conțin de fapt adevărate limitări. Numărul de nave prevăzute este de 40. Aceste nave pot să pescuiască pentru 325.000 de euro 5.000 de tone, însă nu se spune că n-au voie să plătească mai mult. Poate că nu pescuiesc mai mult pentru că nu au suficiente resurse. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acordul nu ține cont de diminuarea resurselor. Și mai ales există în continuare o dorință de a pescui, pentru că acordul prevede un, o plată suplimentară dacă se pescuiesc mai mult de 5.000 de tone. Se prevede de asemenea că se pot pescui uh, creveți începând cu anul 2010 dacă sunt respectate anumite condiții de transparență care se referă în special la cote și nu la starea resursei despre care știm uh, cu toții că este extrem de îngrijorătoare. Este un acord care are toate defectele obișnuite pentru un acord de pescuiți și care conduce la o lipsă de concentrare a eforturilor europene în Africa. Am verificat câte locuri de muncă salvăm prin aceste acorduri de pescuit. Răspuns 250. Iată deci că permitem mării să se gălea, golească, să rămână fără pești pentru a salva 250 de locuri de muncă, dar care înseamnă și probleme de dezvoltare pe care fiecare vi le puteți imagina. Este, prin urmare, un acord uh, care corespunde unui interes al unor armatori uh, Uh, care uh, sunt subvenționați uh, în marea lor majoritate de noi. Mi se pare că aspectul legat de dezvoltare este extrem de puțin prezent, n-aș spune chiar absent, dar acum lucrul la care trebuie să ne gândim este că avem nevoie de subvenții pentru supraveghere, astfel încât acest contract să poată fi numit favorabil pentru dezvoltare, să poată fi considerat favorabil pentru dezvoltare. Există de asemenea o altă problemă pentru noi ca Parlament. Problema este că acest protocol este deja negociat, semnat și pus în aplicare, deși ar fi trebuit să fim consultați. Asta înseamnă o disprețuire a rolului Parlamentului. Acesta este motivul pentru care propun câteva amendamente pentru acest acord și în special propun ca protocolul să fie renegociat pentru a fi luate în considerare amendamentele respective. Și am uitat să vă spun că aceste acorduri nu au drept obiectiv asigurarea alimentării europene cu pește. Fiecare poate să înțeleagă că peștele respectiv poate fi cumpărat direct de la pescari din Guinea, nu de la pescari de-ai noștri, însă importul uh, de pește din Guinea este interzis în Europa pentru motivele pe care le-am menționat. Acest acord nu susține păstrarea locurilor de muncă europene și nu permite hrănirea europenilor. Și acesta este încă un defect al acordului respectiv. Iată de ce propun amendamentele. Cred că ați primit deja documentul, însă pot să vi le și uh, citesc, să vi le prezint. Cred că Comitetul de Dezvoltare nu trebuie considerat vinovat de ceea ce nu a fost negociat, de aspectele pentru care nu am fost consultați. Este foarte important să spunem cât se poate de clar că aceste acorduri de parteneriat, partener, parteneriat pardon, nu sunt acorduri de dezvoltare. Uh, Cred de altfel că nu vor exista proteste din partea Comisiei. Ei știu că este vorba doar de acorduri pur comerciale. Trebuie în aceeași măsură să ne exprimăm îngrijorarea legată de uh, micșorarea stocurilor de crevete și să introducem restricții de pescuit care să fie condiționate uh, de reconstituirea stocurilor științific uh, constituite. Mi se pare de asemenea, dat fiind că Guinea, uh, în Guinea a avut loc o lovitură de stat, mi se pare că este un loc în care se pescuiește ilicit, iar fondurile pe care le-am dezvoltat, le-am uh, dat noi, nu uh, aceste fonduri nu reprezintă pentru noi o garanție că sunt folosite pentru uh, ceea ce uh, le-am acordat. Este vorba despre 125.000 de euro. De aceea invităm Comisia să prezinte anual un raport pe toată durata convenției, un raport pentru Consiliu și pentru noi în legătură cu măsurile luate în vederea uh, monitorizării situației acestor fonduri. Mi se pare că aceasta ar fi un lucru minim pentru uh, convențiile de pescuit. Mulțumesc. It's uh, very clear to me that uh, we should thank este foarte clar, cel puțin pentru mine, că trebuie să-i mulțumim uh, doamna Eva Jolie pentru un uh, raport foarte puternic, uh, foarte clar sunt uh, lucruri pe care ar fi trebuit să le analizăm mai aprofundat în trecut. Am fost uimit de chestiunea celor 250 de locuri de muncă. Mi s-a spus uh, de asemenea că uh, sunt uh, probleme cu uh, uh, tonul, uh, tonul cu carne roșie, unele organizații ale societății civile promovează chiar interzicerea consumului acestui pește din cauza faptului că el este uh, o specie pe care de dispariție. Sunt uh, curios uh, uh, de ce Guinea cedează drepturile de pescuit în loc să-și creeze propria industrie de pescuit, cât câștigă din acest uh, lucru și cât ar câștiga dacă ar avea propria industrie de pescuit. Dau acum cuvântul membrilor Comisiei, domnul Martinez. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Cred că sunt uh, preocupări uh, exprimate de doamna Jolie cu care suntem cu toții de acord. Este foarte important să păstrăm clar în minte care sunt uh, realitățile, nu doar în raport cu acest acord, ci în legătură cu acordurile de pescuit încheiate de Uniunea Europeană în general. Și aici ne întoarcem la uh, chestiunile ridicate de expert uh, invitat aici și nu pun la îndoială competența și buna sa credință. S-a uh, vorbit aici și despre Namibia. Vreau să spun și eu câteva cuvinte despre această țară. Este un caz foarte interesant în acest context. Nu cred că putem spune că e un păcat să condamnăm uh, acordurile Uniunii Europene, acordurile de pescuit, um, ca uh, urmărind doar să obțină acces pentru uh, vasele de pescuit în apele teritoriale ale statelor terțe. Putem să spunem asta fără fără teamă. Este o practică normală, după părerea mea, și este normal pentru Uniunea Europeană să faciliteze accesul industriei europene care încearcă să își extindă câmpul de activitate. Uh, lumea nu este de acord cu mine, dar hai să fim uh, cinstiți. Uniunea Europeană nu este crucea roșie. Uh, ce alternative avem? din uh, fericire, am uh, găsit câteva alternative. Asta este o veste bună. În ceea ce privește acordurile de pescuit, așa cum arată ele acum, e un punct de vedere subiectiv să spui că ele nu funcționează. Avem nevoie de dovezi, pentru că așa pot și eu să spun că, de fapt, ele funcționează foarte bine și ne putem contrazice uh, la nesfârșit. Unele funcționează, altele au probleme, unele au avantaje, altele dezavantaje, dar asta este normal în cazul oricărui acord pe care l-a încheiat Uniunea Europeană cu orice uh, țară. Există și compromisuri, și uh, deficiențe, și neajunsuri, dar există întotdeauna și avantaje, lucruri de câștigat trebuie să ținem cont de faptul că țările care semnează acordul de cooperare de pescuit cu uh, Uniunea Europeană nu o fac cu pistolul la tâmplă, ci pentru că consideră că au ceva de câștigat de pe urma acestor acorduri, iar dacă nu sunt interesate, nu semnează. A fost cazul în Senegal, de exemplu. Este cazul în Namibia, care este uh, în care se pescuiește cel mai mult de către europeni fără niciun fel de acord. Deci, Senegalul uh, refuză uh, și el să semneze. O țară respectabilă, o țară democratică, acolo guvernul a ajuns la concluzia că e mai interesat de alte căi de cooperare, nu semnarea unui acord de parteneriat. Senegalul este un stat independent, nu este o colonie, are propriile responsabilități, propriile capacități de a acționa și a decis, uh, în cunoștință de cauză, să nu semneze un acord. Iar acum acolo se desfășoară activități de pescuit, așa cum sunt ele reglementate de eh, statul senegalez, independent de voința Uniunii Europene, chiar dacă aceștia au refuzat semnarea unui acord. E dreptul lor să facă acest lucru. E vorba de un sistem de acordare a licențelor uh, pentru companii uh, existente sau fictive. Aceste licențe s-au acordat și asta a dus la dublarea volumului de pescuit uh, în apele senegaleze, dar guvernul senegalez a permis acest lucru. Și nu știu dacă ar trebui să ne ducem noi în Senegal să le spunem lor ce ar trebui sau n-ar trebui să facă. Nici nu putem face asta. Uh, Uh, dacă, în schimb, avem un acord, atunci asta înseamnă că există un număr de puncte de control, de norme și de standarde care trebuie respectate. Vasele care pescuiesc acum în Senegal sunt aceleași care pescuiau acolo și înainte. Iar acum, uh, cu încuvințarea guvernului senegalez și fără ca noi să scoatem un cuvânt, aceleași nave de pescuit se află în apele senegaleze, pescuind într-un mod mult, mult mai, uh, mai uh, periculos decât înainte. Namibia a adoptat o altă cale. Namibia nu face acorduri cu state, ci numai cu companii. Și Iarăși, nici acolo nu avem un acord, avem cooperare între compania X sau Y și autoritățile namibiene. Iar lor le convine foarte mult această situație, dar noi nu avem niciun mod de a controla, nu avem nicio posibilitate de control a cantităților sau calității peștelui pescuit. Asta nu putem să găsim decât în actele și în declarațiile oficiale. Și, în final, un ultim comentariu. Expertul uh, nostru a discutat despre credibilitatea Uniunii Europene față de ceilalți, față de alții, față de cine? Sigur, credibilitatea ca și concept filozofic este relativă. și în cazul unor uh, organizații neguvernamentale. Unele dintre ele, pentru unele dintre ele am lucrat și eu. Uh, credibilitatea uh, este destul de redusă. Avem noi încredere în de exemplu, în poporul uh, senegalez. Nu spun că poporul senegalez nu are credibilitate, dar putem, uh, iarăși, să ne contrazicem uh, până mâine pe această temă. Și aș vrea acum să mai spun ceva expertului nostru. Credibilitatea Uniunii Europene este infinit superioară în aceste țări, în contextul pescuitului, decât credibilitatea celor care s-au dus să pescuiască în acele ape după ce au încetat acordurile de cooperare, de exemplu Rusia, China, Japonia. Și aș spune că chinezii, japonezii și rușii și chiar coreenii, să nu-i uit pe coreeni, că și ei erau foarte prezenți, toate aceste națiuni pescuiesc uh, până la nimicire, până la exterminare. Eu aș spune că noi avem credibilitate față de ceilalți. Deci aș vrea să subliniez încă o dată că credibilitatea Uniunii Europene este de departe superioară credibilității altor națiuni și puteri care concurează între ele de fiecare dată când uh, uh, găsesc o nouă resursă de pescuit. Ei se aruncă acolo cu capul înainte și concurează și pescuiesc tot. Am vrut să fac aceste clarificări și acum pentru secretariat, uh, de fapt, dar și pentru raportor, de zece ani sunt foarte trist să văd că majoritatea acordurilor care trec prin acest comitet nu, prin această comisie nu pot include uh, amendamentele pe care noi am vrea să le depunem. Nu avem posibilitatea de a depune amendamente din cauza contextului juridic. Și aș vrea să întreb de ce se întâmplă acest lucru, pentru că Cred că raportorul nostru a elaborat niște amendamente foarte bune și totuși dacă nu le putem uh, uh prezenta, de ce mai lucrăm la ele? Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare pasionată a poziției opuse. Uh, Poate că lipsește termenul durabilitate de aici. Am să vă spun o anecdotă. Eu vin uh, dintr-o țară producătoare de cauciuc și uh, proprietățile de cauciuc au fost uh, date lucrătorilor, deci confiscate de stat și date lucrătorilor și în cinci ani nu a mai existat nici pic de cauciuc pentru că lucrătorii și-au bătut joc de comerț, au făcut mulți bani în doi trei ani și după aceea copacii s-au uscat. Ar fi putut însă dura 30-40 de ani. Ar fi putut avea o producție durabilă de cauciuc. Deci, cuvântul este durabilitatea, nu e vorba de ce facem acum în următorii 2-3 ani, ci uh, ce se întâmplă pe termen lung. Trebuie să permitem pescuitului să continue fără să ne temem de ce se întâmplă pe termen scurt. Am să dau cuvântul mai întâi Comisiei. Nu, doamnei Lauvin? Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să spun uh, deputatului spaniol, domnului Martinez, că nu că nu cetățenii din statele cu care avem cele mai importante acorduri de parteneriat sunt, cel, sunt cei care creează probleme. Când vorbim despre Guinea, așa cum ne-a spus Eva Jolie, trebuie să ținem cont că acolo a avut loc o lovitură militară pe 23 decembrie și după aceea uh, înainte de asta se stabiliseră perspectivele Uniunii Europene de pescuit pe anul acesta. Deci acordul fusese încheiat cu guvernul anterior care era tot o dictatură. De asemenea, când vorbim despre Mauritania, e vorba de unul dintre cele mai mari acorduri pe care le avem, și ei au avut o lovitură militară în august 2008. În uh, ceea ce privește Guinea-Bissau, 20-30% din bugetul de stat al Guineei vine din acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului cu Uniunea Europeană. E vorba de o țară foarte mică și foarte săracă, cu o istorie groaznică a loviturilor de stat militare, a războaielor interne și așa mai departe. Iar președintele a fost asasinat în februarie 2009, iar liderul armatei a fost și el împușcat. Este o țară extrem, extrem de instabilă și totuși acolo sunt uh, nave de pescuit europene care pescuiesc în mod mixt. Este vorba de un acord uh, care reia acordul anterior, era vorba de pescuitul de ton și de pescuitul mixt. E vorba de o diferență foarte importantă aici, pentru că tonul se pescuiește la mare distanță de coastă și în majoritatea cazurilor uh, nu intră în uh, conflict cu interesele pescarilor locali. Însă pescuitul mixt, da. Iar în Guinea avem și pescuit de ton și pescuit mixt și la fel și în Mauritania. În Guinea, acest nou acord a exclus din fericire pescuitul mixt, însă asta pentru că nu se poate spune că mai există vreun surplus de pește pe care Uniunea Europeană să-l poată pescui și de aceea sunt foarte de acord cu doamna Jolie. Pentru că în acest acord se prevede deschisul, deschiderea pescuitului mixt de crevete, care este făcut tot de tot de aceste uh, nave de pescuit. Este vorba de uzu, pescuit pentru uz uman, uh, de către pescarii locali, însă atunci când traulerele europene pescuiesc crevetele, aruncă foarte mult înapoi în mare, ceea ce se irosește pentru populația locală. Aș mai menționa și corupția, da, într-adevăr, o întrebare foarte interesantă. Este, într-adevăr, interesant să ne gândim dacă putem avea acorduri cu state corupte. Uh, s-a spus că nu putem pur și simplu să lăsăm baltă aceste state unde am pescuit și unde am contribuit la suprapescuire și la epuizarea stocurilor. Și cred că este esențial să ne gândim cum anume vom face acest lucru. Să nu vă gândiți că uh, calea de progres este dezvoltarea acordurilor de pescuit care au devenit acum niște acorduri de parteneriat. Pentru că uh, aspectul de parteneriat ar trebui să fie uh, dezvoltare. Acum de dezvoltare se leagă foarte mulți bani uh, în, prin aceste acorduri și practic spunem acestor state că trebuie să folosească acești bani pentru a controla, a monitoriza, a evalua stocurile și pentru a promova pescuitul și așa mai departe, dar dar vă dăm acești bani numai dacă ne permiteți să venim și noi să pescuim în apele voastre. Așa s-a întâmplat cu Senegalul. S-au luat pur și simplu toți banii care erau destinați uh, susținerii patrulelor de coastă și monitorizării, etc. Am fost în Senegal, am vorbit cu autoritățile de acolo și mi s-a spus că, din fericire, guvernul spaniol le dă bani acum pentru paza de coastă, pentru că uh, au mare nevoie de pază de coastă pentru că au foarte mulți refugiați în zonă și uh, e foarte grav că nu mai beneficiază de asistența Uniunii Europene. Deci, într-adevăr, consecințele opririi acordului cu Senegalul au fost grave. Sigur că mai au și alte acorduri și acestea nu îi obligă să dezvolte controlul și așa mai departe, dar cred că este cinic din partea Uniunii Europene să facă o legătură atât de strânsă între acordurile pentru pescuit și cele de dezvoltare. Mi se pare că e vorba aici de coerență și e foarte bine că Eva Jolie a pus această problemă și uh, aș mai avea o chestiune de subliniat. Este straniu că noi, Uniunea Europeană, ă, facem afaceri cu țări sărace ca Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, sunt țări ă, în top ul celor mai sărace din lume și noi le dăm banii și le zicem și ce să facă cu banii. E oare corect? Se pot aloca banii în felul acesta? Să le spunem ce să facă cu ei? Să-i dea la paza de coastă sau așa? Numai ca să putem noi să pescuim cu conștiința curată? Poate că ar fi mai bine să-și construiască spitale sau drumuri cu acei bani. Cred că e cazul să intrăm în acorduri de parteneriat reale cu aceste state și să le ajutăm să își dezvolte propriile uh, unități de pescuit locale, naționale și să le susținem și infrastructura. Am fost și în Guinea. Nici măcar nu au electricitate nu își permit să aibă congelatoare pentru păstarea peștilor. Deci femeile stau pe plajă într-un fum enorm care le face rău la plămâni, sunt niște condiții groaznice, dar afumă peștele numai ca să-l poată păstra. Și se, se văd traulerele acolo, sunt traulere europene la 12 mile marine de uh, coastă. Și uh, e, nici măcar nu aduc uh, capturile pe uscat în Guinea. Eva, am mai citit evaluarea acordului anterior cu Guinea și este foarte adevărat uh, atunci când spui că Uniunea Europeană nu a uh, respectat deloc ceea ce ar fi trebuit să facă prin acordul trecut. De exemplu, să aducă peștele pe uscat în Guinea, nu au făcut asta, trebuia să raporteze cât pește au prins și nu a existat niciun fel de cercetare de încredere ca să știm care este starea resurselor de pește. Ai vorbit de 250 de europeni. Conform acestei uh, analize, în privința ocupării, se estimează că acordul a ajutat să se mențină locuri de muncă pentru aproape 250 de cetățeni. Prin acord ar fi trebuit să se creeze și locuri de muncă pentru cetățenii din Guinea. Aproape 40 de cetățeni din Guinea ar trebuit să primească locuri de muncă, însă se pare că nu s-au îndeplinit standardele Organizației Internaționale de Muncă. Deci, mulțumesc! Mulțumesc. Uh, doriți să spuneți câteva cuvinte? Cred că după intervenția colegei mele, Isabel, aș putea să insist asupra cinismului și acesta ar fi un cuvânt pe care ar trebui să îl reținem. Domnul Le Martinez, trebuie să vă spun că uh, nu sunt într totul de acord cu expunerea noastră. Notez însă un cuvânt cheie pe care l-ați folosit și anume uh, control. Numai cu control, cu activități de control putem uh, progresa. Mi-ar fi plăcut ca doamna Goreț, care ne-a făcut uh, această prezentare excelentă, să ne ofere și un punct de vedere personal în legătură cu Guinea. Mulțumesc! Domnule președinte, nu este prima dată când discutăm probleme legate de pescuit. E clar că aici sunt uh, probleme grave și nu numai în Guinea și cred că avem trei opțiuni. Prima este cea menționată în prezentarea doamnei uh, Gorez și anume modificarea obiectivelor stipulate în politica comună de pescuit pentru că ea fiind așa cum este, vom avea acorduri de pescuit așa ca acestea de acum, ceea ce mi se pare o idee foarte ambițioasă. Dar nu ne putem aștepta ca ele să fie integrate în politica de dezvoltare, pentru că nu sunt, fac parte din politica de pescuit. Cea de-a doua opțiune ar fi să promovăm acorduri mai bune, cum este cel cu Mauritania care reprezintă un progres față de alte acorduri. Și în al treilea rând, putem să atacăm aceste acorduri din punctul de vedere al dezvoltării. Și sunt de acord aici cu domnul Martinez, e mare păcat că nu putem face recomandări la acorduri. Noi putem doar să spunem dacă ne convin sau nu. Punct. Cred că dacă am putea să propunem amendamente la partea introductivă, de exemplu, Comisia de Pescuit sau chiar Guvernul Guinei ar putea să uh, le comenteze, să spună poate că sunt de acord cu ele, pentru că nu modifică nimic fundamental și ar însemna că negociatorii noștri care merg în Guinea ar uh, fi și ei conștienți de faptul că nu e un acord de dezvoltare. Pentru că dacă ar exista acest cinism, ar însemna că degeaba facem amendamentele pentru că ele n-ar schimba nimic. Există o problemă. Uh, fondurile cheltuite de Uniunea Europeană nu ajung acolo unde s-ar dori să ajungă. Și, uh, dar ar, însă dacă ar fi chiar așa, ar însemna că nu există deloc ajutor pentru dezvoltare. În aceste state e corupție în multe sectoare, nu doar în sectorul pescuitului. În niciun caz, pescuitul nu e mai corupt decât uh, sectorul alimentar sau agricol, de exemplu. Nu vreau să fac acum apologia corupției, însă trebuie să avem mare grijă dacă încercăm să tragem concluzii generale pe baza existenței corupției. Cred că trebuie să ne marginim la a spune ceva negativ despre acest acord, dar să nu depunem neapărat amendamente. Mulțumesc, domnule Caspari. Mai dorește vreun deputat să ia cuvântul? Euh, Domnule președinte, mi se pare că, chiar dacă nu există un acord de pescuit făcut pentru dezvoltare, există un ferm angajament de a nu face nimic din partea oamenilor politici. Ceea ce dăm cu o mână nu putem să luăm cu altă mână. Ne aflăm aici în fața unui exemplu strigător la cer de lipsă de coerență, când pescuitul european împiedică pescarii din țările în curs de dezvoltare să își ducă viața așa cum trebuie prin meseria pe care o practică. Aș dori să am părerea doamnei corez în legătură cu discuția pe care tocmai am avut-o. În timpul acestei discuții au fost prezentate tot felul de date științifice, atât de către colegii noștri, cât și de dumneavoastră. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu ceea ce trebuie făcut? E adevărat că nu putem să schimbăm acest acord, putem să-l acceptăm, să-l respingem. Eu cred că ideea de coerență trebuie să fie primordială. De aceea doresc să aflu care este părerea dumneavoastră în legătură cu acest lucru. Now, uh, I would... Iar acum m-aș bucura să aflu și părerea Comisiei, pentru că ați participat, iată, la o dezbatere foarte aprinsă cu multe idei interesante. Uh, ne-am dorit să aflăm și părerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Comisia dorește să mulțumească pentru toate remarcile făcute și să-i mulțumesc în special doamnei raportoare pentru prezentarea făcută. Nu a fost un lucru ușor, a afirmat-o și dânsa, dat fiind uh, calendarul încărcat și obligația de a face acest raport în legătură cu un acord de pescuit care presupune un nivel de tehnicitate uneori greu de asimilat. Pot să vă spun că uneori chiar și pentru profesioniști acest lucru este greu de făcut. Deci chiar și pentru cei care în fiecare zi sunt interesați de probleme de pescuit, uh, cer câteodată precizări în legătură cu acorduri de pescuit cu țări terțe. terțe. Nu este o activitate ușoară, cu siguranță este un exercițiu pe care doamna Jolie l-a făcut atât uh, la modul rapid cât uh, și uh, Uh, corect. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care ne-ați dat-o de a putea răspunde la anumite întrebări care au fost puse, precum și la comentariile făcute în legătură cu acordurile de pescuit. Domnule președinte, înainte de a da răspunsuri, aș dori să vă spun două lucruri, două povestiri. Prima, cu un an și jumătate înainte de renegocierea acordurilor de pescuit, am plecat împreună cu colegii de-ai mei în Guinea am hotărât să avem întâlniri cu uh, membrii guvernului pentru a pune bazele primelor discuții în legătură legate de uh, negocierea unui viitor acord de pescuit, dar mai ales pentru că doream să îi întâlnim pe cei care, la nivel național, atât cetățeni cât și donatori, aveau intervenții în domeniul pescuitului în Guinea. Speranța noastră, înainte de negocierea acestui acord pe, unii la, pe care unii l-au numit comercial, era de a încerca să mobilizăm actorii care intervin în calitate de operatori privați sau publici într-un sector atât de critic, atât de pasional ca pescuitul. E bine, domnule președinte, după ce am încercat să organizăm aceste reuniuni, după ce am telefonat, am trimis mail-uri organizațiilor internaționale foarte respectabile, pe care nu o să le numesc aici, dar cred că oricum nu este niciun secret, după ce am încercat să telefonăm ambasadelor țărilor uh, prezente în Guinea, ne-am trezit într-o sală la Conakry, în număr de patru persoane. Eram deci patru persoane în această sală și dintre aceste patru persoane, două erau colega mea, eu, apoi șeful delegației și cineva care a ajuns oarecum uh, din întâmplare la această reuniune, spunând, mi s-a cerut să vin aici și să vă ascult. Prin urmare, domnule președinte, această primă tentativă, această primă încercare de a înțelege la fața locului ceea ce trebuia să facem în legătură cu un acord de pescuit, eh, ne-a arătat că n-am putut să mobilizăm persoanele care au un interes direct în acest domeniu. N-am putut mobiliza nici operatori europeni, nici operatori naționali sau chinezi și am cerut chiar și donatorilor să vină, însă răspunsul a fost și vi-l spun foarte clar, niet, adică nu. A fost destul de descurajant. A doua poveste se întâmplă după câteva luni, când în sfârșit am început procesul de negociere, după multe ezitări. Aceste ezitări erau datorate raportului pe care noi vi l-am transmis, așa cum l-am transmis și altor foruri, și care constata la modul negativ, în ce consta acordul precedent. Negativ de ce? Negativ pentru cei care erau responsabili de acordul respectiv. Când am început procesul de negociere și când în sfârșit am avut în fața mea o autoritate politică, aceasta m-a luat deoparte și mi-a spus, știți ce? Noi vrem 60 de nave de pescuit. Asta înseamnă dublu față de sumele pe care ni le acordați prin protocolul precedent. Restul lăsăm în seama tehnicienilor. Nu pot să vă dezvălui tot ceea ce s-a spus în timpul negocierilor, însă pot să vă spun, domnule președinte, că de trei ori m-am ridicat și am părăsit sala de negocieri, pentru mai multe motive. Mai întâi pentru că aveam în față o autoritate politică care n-a vorbit niciodată despre durabilitatea resurselor, termen pe care dumneavoastră l-ați folosit, n-aș vrea să dau impresia că ne lansăm într-o critică a autorităților din Guinea. Trebuie să recunoaștem cu toții că situația din această țară, atât în trecut cât și în prezent, este extrem de gravă, extrem de dificilă. Cred că nimeni n-ar dori să se afle astăzi în pielea conducătorilor acestei țări. Spun însă acest lucru fără niciun fel de conotație politică, fără să fac vreo judecată în legătură cu legi- legitimitatea celor care se află astăzi în uh, Guinea. Această țară are o administrație ineficientă, ca să nu spun inexistentă. Doamna Lövin a spus că avem și noi o responsabilitate eh, față de această țară, atât pentru prezent cât și pentru trecut. De ce v-am spus aceste poveți, povești? datorită termenilor pe care le-ați folosit, durabilitate, coerență, sensibilitate față de dezvoltare, capacitate de intervenție într-o anumită țară, colaborare cu operatorii locali, cu societatea civilă. Pentru cei care au urmărit îndeaproape sau de departe aceste acorduri de pescuit, ei știu că ele sunt extrem de dificil de realizat, nu numai pentru comisie, ci și pentru cei care intervin în calitate de donatori în astfel de țări. Nu o să continui foarte mult. Vreau doar să repet că recunosc dificultatea responsabilității care a revenit doamnei Jolie. Uh, faptul de a realiza un raport care ajunge destul de târziu uh, în fața ochilor acestei comisii, într-un context particular, este un exercițiu pe care nu îi doresc nimănui să trebuiască să-l facă. Aveți toate elementele care vă permit să apreciați cât de grea a fost această activitate, să judecați de asemenea care sunt rezultatele și cum ar putea fi ele ameliorate în cadrul punerii în aplicare a acordului. Aceste elemente pentru mine sunt greu de furnizat astăzi, dar probabil că o voi face cu altă ocazie. Încerc totuși să răspund uh, cu cât mai mare precizie unor întrebări punctuale pe care uh, le-ați pus uh, sau pe care le-a pus raportorul. În termen de durabilitate, cred că am ilustrat deja dificultatea acestui exercițiu atunci când în fața dumneavoastră se află o autoritate al cărei interes nu este decât să bage în buzunare cât mai mulți bani, respectiv în buzunarele statului. Acest exercițiu are și el legitimitatea lui și de aceea nu-mi permit să-l judec. Însă, un punct care m-a făcut să tresar oarecum este cel legat de accesul la resurse și acela al concurenței cu potențialii operatori locali. Construcția, realizarea acestui acord a fost făcută pe baza unei constatări despre care s-a vorbit deja aici și anume accesul la resurse la care au acces și operatorii locali nu se face în termen de transparență și nu în cazul unei guvernanțe de pescuit minime. S-a vorbit despre pescuitul de crevete sau de alte specii. Ne limităm la, la resursele de ton, stocurile de ton la care uh, populația guine, gu, din Guinea nu are acces. Noi nu împărțim uh, stocurile pescuite. Deci consider că este oarecare lipsă de coerență în acest acord. Al doilea punct pe care aș dori să-l menționez, controlul care a fost evocat deja aici, primește astăzi o altă dimensiune. Săptămâna trecută, populația din Guinea a inaugurat, prin intermediul unei părți a fondurilor din acordul de pescuit, un centru de control prin satelit al navelor de pescuit. Aceasta nu a fost posibil în trecut. Este un progres de care trebuie să ținem cont, dar care în sine nu rezolvă o problemă de bază, pentru că prin satelit nu pot fi controlate decât acele nave care au balize Uh, satelit. Celelalte nave, în afara oricăror termeni de legalitate, nu sunt detectate și această problemă nu se limitează la Guinea, este o problemă la nivel mondial. Și în fine, un ultim punct de vedere, domnule președinte, am vorbit despre problema legată de guvernanță și de accesul la resurse care, prin definiție, pot fi uh, împărțite cu operatorii locali. Acest element pe care l-am pus noi în vigoare condiționalitatea și este greu să vorbești în acești termeni, dar trebuie totuși să făcut, condițiile pe care le-am pus în acord pentru accesul la crevete sunt niște condiții pe care le-am impus și mă scuzați că folosesc acest termen, le-am impus unei autorități care ne-a spus puteți veni cu câte nave doriți, nu veți avea niciodată niciun fel de problemă. Pentru noi, aceasta a constituit motivul pentru a pune o barieră în acest uh, acord, pentru că nu putem să dăm cuiva un acces nelimitat la o resursă care este resursă în același timp pentru operatorii naționali locali. Cred că este dificil pentru comisie să furnizeze suficient de multe informații tehnice și care intră și într-un cadru politic mai larg al viitoarelor noastre acorduri de pescuit, în, spe, în special în Africa de Vest, într-un timp atât de scurs. Scurt, a fost o provocare, așa cum a fost o provocare, raportul acesta privind acordurile de pescuit o activitate criticabilă și criticată. Însă putem avansa discuția în domeniul politicii de pescuit. Îmi cer scuze, domnule președinte, dacă am fost puțin cam lung. Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Înțeleg din ce spuse că noțiunea de sustenabilitate, de durabilitate nu este uh, valabilă într-o societate uh, care pune accentul doar pe uh, pune mâna și fugi, dacă pot să mă exprim așa. Comunitatea uh, pescărească însă totuși primește ceva din banii care se plătesc. Acest lucru ne interesează pentru că dorim să uh, ușurăm situația pescarilor, să, să combatem sărăcia în rândul acestora. Uh, Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Gorez, eh, care poate dorește să răspundă celor spuse până acum, după care vom încheia. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, sunt bucuroasă să aud diversele reacții și răspunsul comisiei. Acest schimb de vederi sper să fie doar primul dintr-o serie care să ducă la schimbarea politicii eh, din acest domeniu al acordurilor uh, de pescuit. Sper că aceste discuții să continue și uh, pe latura tehnică și pe latura principială cu alte ocazii. În ceea ce privește prima intervenție, uh, înțeleg dificultățile în care se găsesc anumite flote de pescuit, mai ales cea a Spaniei. Atunci când spun că avem de luat decizii dificile, acest lucru se vede foarte clar într-o țară ca Spania, unde industria pescuitului este una importantă. Țara depinde mult de veniturile din această industrie și cred că trebuie totuși să ieșim din uh, uh această stare emoțională. atunci când spuneți că acordurile de pescuit uh, funcționează bine pentru uh, operatori, uh, da, este adevărat. Pentru aceștia ele sunt benefice, dar trebuie să încercăm să privim problema pe termen lung, care vor fi consecințele pentru acești operatori pe termen lung. Și cred că pe termen lung consecințele vor fi negative pentru operatorii spanioli. Alte uh, puncte aduse în discuție, uh, cu exemplul uh, Guineei, noi lucrăm cu mai multe asociații de pescari uh, locale uh, și cred că uh, în momentul de față nu-i interesează foarte mult banii, ci uh, combaterea pescuitului ilicit și a sărăciei. Există uh, braconieri care îi împiedică să uh, pescuiască, le răstoarnă bărcile, le fură năvoarele și acestea sunt lucrurile care îi preocupă. Aceste mărturii ne spun că trebuie să utilizăm toate mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a eradica braconajul, pescuitul ilegal, pentru că acesta se leagă de uh, putere și face ca uh, pescarii uh, legitimi din Guinea să devină complici. Există de asemenea alte acorduri cu alte state, de exemplu cu China, care sunt foarte opace. Nu știm exact care sunt prevederile acelor acorduri. Deci prima problemă trebuie să fie lupta împotriva pescuitului ilegal. Trebuie să vedem cum putem susține Ehm, prin prevederi specifice acest lucru în cadrul acestor acorduri. Ehm, doamna raportoare susținea ehm, întărirea controalelor. Da, este un punct pe care trebuie să-l avem în vedere în relațiile noastre cu Guinea. Toate aspectele bunei guvernanțe într-o țară care, desigur, a avut mult de suferit, și mă refer aici la populația din Guinea, care a suferit o represiune sângeroasă, această guvernanță nu se impune, ci se construiește cu oamenii de acolo și trebuie să vedem cum pe viitor vom putea construi un cadru care să permită uh, o implicare mai amplă a societății uh, civile. Trebuie să prevedem mecanisme pentru acest uh, lucru. Și, desigur, raport cu condiționalitățile. Știu și cred că ceea ce spunea uh, domnul Donatella ilustrează bine uh, ceea ce se spune în legătură cu încrederea țărilor terțe în Uniunea Europeană, dar și invers, a Uniunii în țările terțe. În toate relațiile de genul acesta trebuie să reconstruim încrederea și cred că acest lucru nu va fi ușor, va trebui să uh, sporim condiționalitățile pentru accesul uh, la resursele țărilor terțe. Acolo nu este un uh, paradis în care totul, toată lumea are acces și fiecare ia cât poate. Trebuie să avem condiții stricte. Trebuie să vedem și, și istoricul, vă, uh, vă repet, acestor zone de pescuit Există pescari spanioli care spun că nu e rentabil dacă nu pescuiesc uh, puiet uh, în proporție de 60%. Îmi pare rău, dar acest lucru nu contribuie la un pescuit durabil în uh, țările terțe. Și dacă trebuie să impunem condiții, trebuie să o facem fără emoție, fără pasiuni. Cred că Dezbaterea este una mult mai amplă și sper că vom avea ocazia să o continuăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc că asta e tot ce am avut de spus până acum. Mulțumesc, uh, doamna Goreț. Uh, văd că v-ați gândit foarte mult la această chestiune și sper să vă continuați activitatea în această direcție. Dau acum cuvântul doamnei raportor. Pardon, am luat Euh, les dommages collatéraux, c'est-à-dire les Espagnols nous disent... Vedem că în acest domeniu părerile sunt împărțite. Unii spanioli spun că uh, trebuie să uh, pescuiască rentabil. Asta înseamnă că cei care respectă regulile sunt puși în dificultate de cei care nu le respectă Uh, respectă. Cei care pescuiesc legal sunt amenințați cu falimentul din cauza celor care ignoră uh, regulile. Vedem acest lucru și în Norvegia, unde uh, cei care cumpără pește pescuit uh, ilegal uh, spun că este mai rentabil, este mai ieftin și acest lucru dă naștere unor filiere întregi de tranzacții cu pește. E clar că cei care sunt cinstiți în acest domeniu ajung la faliment. Este o chestiune care ține de criminalitatea, infracționalitatea economică și este nevoie de voință politică pentru a depăși această situație. E nevoie de o autoritate de control, e vorba de o, poate de o jurisdicție internațională care să poată uh, urmări aceste uh, organizații uh, criminale. și ne-am dorit ca uh, această uh, autoritate, această uh, instanță de control internațional să existe. Noi însă să nu uităm că suntem Comisia pentru dezvoltare. Nu putem să ne împiedicăm în această dilemă pe care ne-a prezentat-o Comisia, pentru că se vede clar că autoritățile din Guinea n-au nimic uh, de a face cu durabilitatea resurselor. Ei au nevoie de bani pentru rezolvarea unor probleme uriașe de ordin imediat. Pentru ei peștele este o sursă de venit, dar, să fim cinstiți, este o sursă măruntă, pentru că uh, ar avea nevoie de mult, mult mai mulți uh, bani, de sute de milioane de euro. Și nu doar de câteva sute de mii câte se uh, oferă pentru un acord de pescuit. Atunci când acordăm ajutor uh, unei țări, nu vorbim despre sute de milioane, vorbim de unu cât sau două milioane. Deci, astea sunt sume derizorii noi vrem să limităm pierderile Dar să nu uităm, noi suntem Comisia de Dezvoltare. Noi putem ajuta uh, Guinea, putem sprijini această țară fără să cerem în schimb resurse. Eu nu recomand uh, respingerea acestui acord, pentru că înțeleg ce ne spun experții noștri în pescuit, și anume că acest acord este cel mai uh, acceptabil dintre relele posibile. Dar eu cer să fim informați mai complet în cadrul comisiei noastre Și mi se pare că este legitim din partea noastră să întrebăm Comisia ce a făcut în cadrul acestui acord semnat pentru a încerca să verifice că lucrurile sunt, prevederile acestui acord sunt respectate. Este minimum ce, din ce putem cere. Uh, mulțumesc foarte mult, Eva, pentru acest uh, document excelent și foarte complicat. Dezbaterea în orice caz a fost pasionantă și foarte pozitivă și cred că am făcut mari progrese și ne vor ajuta în următoarele luni. Vreau să-i mulțumesc și doamnei Gorez pentru contribuția sa extraordinară și, desigur, și comisiei care ne-a uh, spus niște lucruri foarte interesante. Mulțumesc foarte mult! Uh, mi se spune că termenul de depunere a amendamentelor este astăzi la ora 7. Deci peste 45 de minute, iată ce termen. Vă rog să începeți repede să scrieți dacă aveți ceva de scris. Vom vota mâine la ora 12. Și mâine la ora 9 uh, vom avea o reuniune a coordonatorilor pentru a discuta diferite subiecte. Și apoi reuniunea continuă la ora 10.